colleghi, grazie per la presenza. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru prezență. Iată, starea meteo este puțin dificilă astăzi, dar uh, trebuie să începem cu audierea. Mă bucură faptul că pot să vă urez bun venit. Tema audierii noastre este foarte interesantă. Este vorba despre fluxurile de migrație ce rezultă din instabilitate. Rolul politicii externe UE. Această audiere este organizată de comisia noastră împreună cu Comisia Parlamentară pentru Dezvoltare pentru pregătirea raportului din proprie inițiativă pe același subiect. Migrația este acum un fenomen global, dar cred că asta o știm deja cu toții. Nu este nimic nou. Vizează milioane de persoane și de aceea trebuie să abordăm acest subiect multifacetat la nivel economic, social, la nivelul drepturilor uh, omului și așa mai departe. Uh, această audiere publică este organizată de AFET, iar raportul din proprie inițiativă este uh, emis implicând experți, experți care sunt astăzi aici și cărora le mulțumesc pentru prezență. Raportul din proprie inițiativă și această audiere au scopul de a arăta ce se poate face la nivelul politicii ex externe uh, în domeniul migrației. Este important ca Uniunea Europeană să sprijine de plin statele care generează fluxurile de migrație cu instrumente financiare și cu instrumente ale Serviciului European de Acțiune Externă. Măsurile politicii externe europene trebuie să aibă drept scop crearea de stabilitate în statele de origine, astfel încât uh, practicile bunei guvernanțe, practicile statului de drept și ale instituțiilor democratice de stat să poată fi îmbunătățite. La final, se vizează eficiența pe termen lung. Migrația trebuie să devină o opțiune și nu o obligație. Această politică strategică pe termen lung poate influența fluxurile de migrație ce uh, rezultă în urma instabilității politice și sociale. La final, țin să spun că în cazul fluxurilor migratorii, mm, intervenția Uniunii Europene este foarte importantă pentru că instrumentele financiare care trebuie negociate trebuie să fie negociate până în 2014 și să nu uităm că în același timp, în paralel, trebuie prelucrată și strategia pentru politica de vecinătate. Îl avem alături de noi astăzi pe Robertus Rosenborg, care este uh, director DigiDev, reprezentant la... Îl avem alături de noi pe Bernard Brunet, pe Paula Pace, Enrique Mora Benavente, uh, director al Departamentului de Politică uh, de, stru de Structurare a Politicilor din Spania. Domnul de Broecker este alături de noi, de la Universitatea din Bruxelles. De fapt, mă scuzați, îl așteptăm pe acesta pentru că încă nu a ajuns. Înainte de a da cuvântul, doamne, înainte de a da cuvântul experților, doresc să mă adresez doamne Corina Crețu. O rog în calitate de președinte al acestei audieri, să ne vorbească despre politicile în acest domeniu. Good morning and I'm glad to participate to this hearing organized. Bună dimineața, mă bucur faptul că pot să particip la această audiere. Doresc să subliniez care sunt legăturile dintre migrație și dezvoltare. Migrația a crescut semnificativ în ultimii ani. Statele membre europene nu au oferit un răspuns uh, uh, unitar întotdeauna la această problemă. Migrația, dezvoltarea sunt două fenomene interconectate care se influențează reciproc în multiple moduri. Acțiunile comune pot să influențeze fluxurile migratorii și, la rândul ei, migrația poate să genereze capacitare socială, progres tehnologic și de, uh, dezvoltare. Uniunea Europeană trebuie să intervină pentru ca migrația să devină un instrument de dezvoltare. Dar, pentru a face asta, este nevoie să uh, sporim uh, intervențiile de ajutorare. În 2005, măsurile adoptate definesc dimensiunea externă a politicii de migrație și una dintre prioritățile definite a fost creșterea uh, legăturii dintre migrație și uh, dezvoltare. Mobilitatea persoanelor este un drept uman și de aceea orice politică din acest domeniu trebuie să uh, sporească mobilitatea ca opțiune și nu ca obligație. Ar trebui așadar să avem o abordare care să îmbunătățească gestionarea migrației în vederea generării de dezvoltare. Mi s-a spus să fiu succintă, am făcut asta și poate că voi interveni pe parcursul discuțiilor încă o dată. Mulțumesc. Președintele, domnul Rosenburg are cuvântul. Aveți la dispoziție 10 minute. Um, vă mulțumesc. Bună dimineața tuturor. În primul rând, Dați-mi voie să îl felicit pe domnul Provera și pe doamna Crețu pentru că au uh, prezentat subiectul migrației uh, pentru, într-un context mai larg, pentru că trebuie să privim dincolo de a, uh, subiectul migrației pentru a vedea celelalte aspecte care țin de ea. Contribuția mea va fi foarte generală și voi pune trei întrebări. În primul rând, care sunt factorii pe care trebuie să îi examinăm? În al doilea rând, relevanța UE în acest context și, în ultimul rând, instrumentele care se pretează acestor abordări. După cum indică titlul acestei audieri, instabilitatea este un factor principal al migrației este important să înțelegem instabilitatea într-un sens larg. Nu este vorba aici doar despre instabilitate politică, ci și economică. Instabilitatea economică este la fel de importantă și poate chiar mai importantă uh, ca factor determinant al migrației. Și postelul nostru reflectă acest lucru pentru că îi vedem aici pe refugiații dintr-o tapără și unii care traversează marea din Africa către Europa în căutarea unui loc de muncă și a unui viitor economic mai bun. Deci ambele aspecte sunt reflectate în posterul audierii. Așadar, primul meu mesaj pentru raportori ar fi să vadă problema dintr-un punct de vedere mai larg și să privească întregul spectru al problemelor. Care sunt uh, factorii determinanți? În conform uh, literaturii de specialitate există o serie de studii, însă se ajunge la câteva categorii de factori. Uh, un factor important, sărăcia, PIB-ul scăzut, scăderea economică scăzută, creșterea economică scăzută, șomaj și în special în mediul urban. Un al doilea criteriu ar fi războiul, conflictele și, în al treilea rând, abuzul drepturilor omului, discriminare, execuții și o proastă guvernare. Mai există și catastrofe naturale și provocate de om, uh, schimbare climatică, suprapopulare, secetă, uh, inundații și așa mai departe. Dacă vrem ca politica externă și de dezvoltare a Uniunii Europene să Uh, remedieze uh, instabilitatea, trebuie să privim toate aceste surse. Un element important aici este că politica Uniunii Europene trebuie să privească problemele în context regional, în Africa, în Indonezia și așa mai departe, pentru a uh, face față fluxurilor migra- migratoare. Pentru că o mare majoritate din cei care uh, se deplasează, uh, uh, aceste persoane, fie din motive economice sau de altă natură, nu ajung în Uniunea Europeană, ci rămân în propria lor regiune. Începând cu tratatul de la Lisabona, politica de migrație este o politică comună sau este o politică nouă la nivel european, însă este bazată pe uh, abordarea globală uh, din 2005 în legătură cu migrația. Primul pilon de a reduce imigrația ilegală și traficarea și uh, contrabanda. În al doilea rând, uh, o politică coordonată a migrației ilegale și, uh, în al treilea rând, să consolidăm accesul la uh, migrația de dezvoltare pentru a ne asigura că migrația contribuie la uh, dezvoltarea economică a statelor. Însă acesta este, acesta este doar punctul de început. Trebuie să ne uităm dincolo de politica de migrație, trebuie să examinăm și politicile noastre comerciale. Aceste politici trebuie să asigure locuri de muncă în statele în dezvoltare, trebuie să asigure accesul la piața la acestor state în Uniunea Europeană și în alte zone, să uh, susțină un sistem comercial, să susțină investițiile externe și să susțină comerțul între statele în dezvoltare. Comerțul este și un factor extrem de important. Trebuie să examinăm și politicile noastre cu privire la prevenirea conflictelor pentru a uh, evita situații de producere a fluxuri masive de refugiați. Inițiativele noastre de conciliere, inițiative guvernamentale, susținerea sistemului uh, de alegeri, a mass media, a societății civile, măsuri anticorupție, reforma sistemului polițienesc, a sistemului judiciar, acestea toate sunt politici care pot să aibă un efect asupra migrației alimentației, securitatea alimentară, accesul la uh, alimente și apă. Aceste uh, măsuri limitează migrația de supraviețuire. De asemenea, măsuri de dezvoltare, suficiente locuri de muncă pentru uh, persoane din domeniul rural. După cum știți, migrația internațională nu începe la nivel rural, începe la oraș. Trebuie să prevenim degradarea mediului, schimbarea climatică. Lista este extrem de lungă. Și nu trebuie să uităm că politicile pentru susținerea drepturilor sexuale și reproductive, care sunt de asemenea importante, chiar dacă sunt controversate. Dacă privim aceste aspecte, este dificil să înțelegem de ce unele partide politice care sunt preocupate în legătură cu presiunile migraționiste, în același timp critică uh, cooperarea de dezvoltare. Dacă vrem să uh, reducem migrația, trebuie să investim în uh, Uh, remedierea acestor cauze cheie. Va trebui să investim mai mult și nu mai puțin în dezvoltare și cooperare. Și astfel ajung la ultimul subiect, instrumentele uh, pe care le avem la dispoziție. Există o serie de instrumente financiare. Atunci când finanțăm politicile și uh, dimensiunile, avem nevoie, avem o serie de instrumente geografice, EMDI, DCI, există instrumente globale, instrument pentru stabilitate, instrument pentru mm, democratizare și drepturile omului, mm, instrumente de microfinanțare și uh, instrumente legate de politica externă și de securitate. De asemenea, um, există resursele Băncii Europene de Investiții care au fiecare obiective intrinsece, care nu pun accentul pe imigrație ca atare, dar se referă la, în mod direct, dar au un efect asupra factorilor determinanți ai migrației. Ultimul punct, o întrebare care poate apărea aici, este dacă aceste instrumente ar putea să fie focalizate mai bine pentru a reduce fluxurile migratoare provenind din instabilitate. Reacția inițială ar fi că probabil că acest lucru nu este necesar pentru că scopul instrumentelor respective este de a reduce instabilitatea politică sau economică și de a promova dezvoltarea. Dacă instrumentele respective își ating scopul, fluxurile migratorii se vor reduce. Este vorba de o corelare cauză-efect. fluxurile imigratorii provenind din lipsa de dezvoltare se vor reduce dacă dezvoltarea este susținută. Trebuie însă să avem o coerență mai mare între politici, însă probabil că nu este uh, necesar să fie, stav, să fie menționate obiectivele de migrație atâta timp cât acestea sunt uh, înțelese și acceptate în termeni generali. Eh, și sper că prezentarea mea vă, va contribui la această înțelegere. Grazie multe. Adesso l'intervento del signor Brunet, prego. Vă mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Brunet. Tout d'abord, merci, madame. Bună ziua, în primul rând mulțumesc doamnei Crețu și domnului Provera. Aș dori astăzi să vă spun câte ceva despre situația din Maghreb și de ce politica de migrație este importantă în relația cu această zonă geografică apropiată de Europa. Vreau să vă ofer câteva elemente specifice care explică importanța acestei problematici și în același timp câteva informații în legătură cu soluțiile pe care am încercat să le introducem la nivelul Uniunii Europene în perspectiva dezvoltării unor politici. Există câțiva factori care explică importanța imigrației din Maghreb. Este vorba de uh, state care sunt uh, în apropierea geografică a Europei și astfel sunt state de tranzit. Uh, deci este e vorba de teritorii de tranzit pentru persoane din uh, zona subsahariană sau chiar din Asia care vor să ajungă în Europa. Uh, aceste state ale Magrebului sunt, uh, în mod tradițional, state de tranzit ale migrației. Sunt state de origine a migrației în direcția Europei. Se estimează că există în jur de 5 milioane de imigranți de origine magrebiană care trăiesc în Uniunea Europeană pentru unele state, Marocul, imigrația către Europa este foarte semnificativă. Mai mult de 10% din populație trăiește în Uniunea Europeană. Europa reprezintă pentru aceste state o destinație naturală a imigrației, ceea ce a dus la uh, formarea unor legături umane, comunitare, uh, de ambele um, maluri ale Mediteranei. Relațiile între aceste comunități sunt extrem de importante în relațiile noastre externe cu aceste state. Statele din Maghreb uh, au un dinamism demografic semnificativ și există o presiune demografică naturală. Se estimează că cele trei state din Maghrebul central vor avea cu 25 de milioane de persoane, de cetățeni în plus de aici până uh, peste 15 ani, până în 2050, această populație în creștere nu va reprezenta o problemă dacă vor exista suficiente oportunități de ocupare. Însă problema în Maghreb și în lumea arabă este că în momentul actual nu există capacitate de creare de suficiente de locuri, locuri de muncă pentru a absorbi această nouă uh, mână de lucru. Algeria, Maroc și Tunisia, până în 2020, trebuie să creeze 5 milioane de locuri de muncă doar pentru a stabiliza uh, rata șomajului, care este în momentul actual foarte ridicată. Ceea ce înseamnă că aceste trei state trebuie să creeze, să, creș- să crească cu 50% ritmul de accelerare a creierii locurilor de muncă. Deci există aici un potențial de instabilitate politică, după cum spunea colegul meu, le, perspectiva legată de absența locurilor de muncă, absența capacității pieței de muncă de a crea suficiente locuri de muncă. De asemenea, este important că un sfert din venituri, din veniturile din zona Magrebului, uh, provin din uh, exterior, din Uniunea Europeană. Uh, contribuția Mexicului sau a Statelor Unite este mult mai redusă diferențele de venit între Maghreb și Uniunea Europeană uh, cresc, uh, duc la creșterea presiunii migratorii exercitate asupra statelor Uniunii Europene. Unele studii estimează că mai mult de 50% din uh, oamenii care locuiesc în Maghreb ar dori să emigreze în Uniunea Europeană. Este uh, vorba de un sondaj al Fundației Analind, care arată că atunci când uh, îi întrebăm pe vecinii noștri din sudul Mediteranei, 37% uh, dintre aceștia aleg Europa ca destinație preferată de imigrare. Așadar, există o, pres- o presiune potențială extrem de importantă. Acesta este diagnosticul. Care ar fi soluțiile pe care le-am putea introduce și pe, în viitor? După cum a spus un colegul meu, este important să avem o abordare globală a imigrației, uh, o politică a Uniunii Europene care să privească problema migrației cu toate aspectele sale, uh, politica de ocupare, politica economică, comercială, a dezvoltării sau politica legată de gestionarea frontierelor și a migrației. Uniunea Europeană dezvoltă o agendă economică în cadrul politicii de uh, vecinătate pentru a crea locuri de muncă și oportunități economice în statele Magrebului. Cu Marocul și cu Tunisia avem instrumentele cele mai dezvoltate în cadrul politicii de vecinătate. Este vorba de un aspect care va susține în special dezvoltarea politicilor de ocupare. Pentru aceste state, politica de ocupare nu se orientează suficient spre crearea de locuri de muncă. În domeniul migrației, trebuie să dezvoltăm o abordare mai coerentă printr-un, printr-un parteneriat mai eficace cu statele din Maghreb, care să țină cont de toate abordările globale. Acest lucru am încercat să-l facem recent, conform agendei de cooperare pe care am uh, agreat-o cu, pe care am încheiat-o cu Libia și statele subsahariene de origine a migrației. Pentru a gestiona fluxurile migratorii, trebuie să consolidăm rolul uh, mijloacelor financiare ale Libiei în uh, domeniul migrației și, de asemenea, să gestionăm migrația legală în Libia printr-o politică, politică de ocupare dezvoltată. De asemenea, am încercat să asigurăm protecția migranților care au nevoie de protecție la nivel internațional Uh, recunoașterea drepturilor refugiaților, uh, drepturile solicitanților de azil, pentru că statele uh, din Maghreb devin state de destinație sau de tranzit pentru migrație. Trebuie să dezvoltăm de asemenea gestionarea, controlul frontierelor, care este un element extrem de important pentru că statele Maghrebului suferă în urma migrației neregulate, neregularizate, ceea ce pune o serie de probleme în cazul Libiei, Marocului, Algeriei, state afectate de problema migrației. Însă cred că exemplul Libiei este interesant pentru că pentru prima dată am putut dezvolta un pachet global care să privească toate aspectele migrației. Este, nu este valabil pentru celelalte state din regiune. Dorim să avem un parteneriat echilibrat și variat care să se refere la toate problemele. punem accentul pe uh, zborurile de securitate, în special în ceea ce privește acordurile de readmisie. Discutăm chestiuni legate de mobilitate, ceea ce explică reticența anumitor state din Magrebul Central de a coopera mai, apropie, mai îndeaproape cu Uniunea Europeană. Este important să dezvoltăm cu Magrebul o politică mai ambițioasă în domeniul migrației. Există două elemente de reflecție aici. Vorbim aici de cooperarea tripartită între Europa, Maghreb și Africa subsahariană. Trebuie ca instrumentele noastre să poată să dezvolte elementul de cooperare. Și ultimul element important este să nu punem accentul pe o, pe o abordare de, legată strict de securitate, ci să privim și celelalte uh, fațete ale imigrației, uh, fenomenul migrației circulare, migrației temporare și să uh, stabilim un, condițiile unui parteneriat din care să câștige ambele părți cu aceste state. Vă mulțumesc! Stavo scrivendo e quindi ritardo un poco nel, nel dare la parola. Îmi revine acum sarcina de a da cuvântul doamnei Paola Pace. Domnilor și domnilor, stimați raportori Fiorella Provera și Corina Crețu, pentru mine este o onoare să fiu prezentă astăzi, astăzi la această importantă audiere. Sigur, pentru noi este foarte important și preferăm să vorbim tot timpul despre migrație, cel puțin noi la Geneva, la IOM. Și astăzi aș dori să mă refer spre diferența dintre migrația forțată și cea deliberată. Cultivând de asemenea această abordare holistică a abordării pe care am menționat-o deja. Deci migrația gestionată în limitele statului de drept. De asemenea, o să mă refer la ce am învățat din eforturile internaționale în materie de stabilizare și, de asemenea, voi discuta o serie de provocări la adresa acestui fenomen și mai ales adresa răspunsului la acest fenomen. Deci, migrație forțată spre deosebi în comparație cu migrația deliberată. Diferențele se șterg dintre cele două categorii odată cu modificarea contextului actual colegul meu, Robertus Rosenburg, a vorbit deja despre dinamica din spatele fenomenului migraționist, însă acest fenomen trebuie privit de asemenea ca un dat, ca un fapt de viață, nu este doar o problemă. Deci trebuie să privim fenomenul într-un context mai larg. Dacă ne uităm la documentul fundamental al IOM, se spune acolo că migrația internațională include și refugiații, persoanele strămutate și alte persoane silite să își părăsească casele și care au nevoie de asistență din partea serviciilor care se ocupă de migrația internațională. Imediat ne putem gândi, mă normal, când ne gândim la migrație, la refugiați. Mai ales dacă ne gândim la Convenția din 1951 și la instrumentele regiunilor care extind definiția acestei categorii. De asemenea, se folosește și expresia persoane strămutate cu referire la persoane care nu au fost supuse individual la persecuție, dar care au fost silite să își părăsească zonele de baștină care, ca rezultat al unor conflicte generale, violență din zonă sau alte dezastre artificiale. Și în această categorie avem pe cei care au rămas în țara de reședință sau care au trecut în altă țară. Între cele două categorii există această zonă cenușie cu mai multe grupuri. Există cei care migrează din cauza problemelor de mediu și putem spune că, într-adevăr, și factorii de mediu pot juca un rol în acest sens. Migrația provocată de factorii de mediu este de regulă internă, dar poate fi și internațională, poate fi de scurt durată și de lungă durată, în funcție de natura modificării de climă respectivă. De asemenea, dezastrele uh, create de mâna omului pot sili anumite grupuri să migreze. Migrația la rândul ei poate degrada mai departe mediul înconjurător. După cum vedeți, problema este una care devine tot mai complexă. magnitudinea fenomenului a sporit. Dacă ne uităm la o serie de estimări, vedem că din 98 până în 2007, 2,2 miliarde de oameni au fost afectate de dezastre în comparație cu 1,8 miliarde în decada anterioară. Deci, clar, o creștere. Prin urmare, dacă ne uităm la cealaltă la partea aspectului, îi găsim pe cei care migrează, însă nu sub influența unor factori externe, ci este o migrație deliberată. Ei decid să o facă. Se estimează astăzi că 240 de milioane de persoane ar fi acești uh, emigranți internaționali. Majoritatea sunt muncitori și membri ai familiilor acestora, 90% dintre ei. Uh, Distincția enunțată anterior dintre migrația forțată și cea voluntară se estompează și este cert că problemele socioeconomice au devenit atât de serioase încât întregi grupuri de populație își abandonează casele și caută o viață mai bună altundeva. Motivele din spatele imigrației pot să difere. Însă e de, în același timp greu să distingi grupuri precise. Este totuși important să facem o categorizare pentru că diferitele grupuri se supun unor regimuri juridice diferite. Însă toate aceste grupuri au ceva în comun. Sunt ființe umane, sunt oameni. Și nu trebuie să uităm acest lucru. De asemenea, și când vorbim despre migrație în general, trebuie să recunoaștem că acești imigranți sunt supuși la abuzuri și exploatare. Nu trebuie să ne gândim numai la victimele de trafic uh, cu, cu persoane. Mulți uh, muncitori migranți au fost identificați ca locuind în condiții absolut insalubre într-un stat membru al Uniunii Europene. Asta doar ca să vă dau un exemplu. Uh, Există imigranți care vin ca parte a cotei sezoniere alocate de această țară și sunt momiți de promisiuni de angajare. Însă, în momentul în care ajung în statele Uniunii Europene, sunt uh, siliți să lucreze în condiții îngrozitoare și insalubre. În ceea ce privește această migrație voluntară, trebuie să recunoaștem că migrația este un fapt de viață și se asociază cu dezvoltarea economică generală pe diferite niveluri. Care ar fi rolul instituțiilor europene? Ei bine, este un rol absolut vital în acest sens. Trecând la al doilea punct al discuției noastre, și anume lipsa unui set de standarde pentru gestionarea migrației, nu înseamnă că nu există standarde deloc, nu avem standarde uniforme Există standarde privind drepturile omului și drepturile imigranților, care sunt statuate în dreptul internațional gama acestor instrumente juridice, întreaga lor gamă, se aplică celor care se deplasează astfel. În acest an se aniversează 20 de ani de la semnarea Convenției privind protejarea drepturilor imigranților și a familiilor acestora. Însă, deși au trecut 20 de ani, mai există mult de făcut în materie de uniformizarea standardelor care reglementează acest domeniu. Avem și instrumente legislative care prevăd o serie de principii în acest sens, suveranitate, în intervenție prevenire, reducerea consecințelor și pregătire. Multe dintre aceste principii se aplică și atunci când e vorba de asistență umanitară în caz de dezastru. Aceste obligații se află la baza măsurilor care se iau imediat după un dezastru sau în etapele ulterioare unui dezastru. De asemenea, există și o serie de instrumente fără forță legislativă obligatorie, dreptul la asistență umanitară, de exemplu, dar acestea nu pot fi dizasociate de datoria de a preveni situațiile care creează instabilitate sau violență. Adesea, ajutorul de urgență constă în, în, în oferirea unor ajutoare absolut esențiale pentru a salva viața unor oameni, însă, în realitate, vorbim de populații întregi și este nevoie de o politică care să se adreseze tuturor etapelor acelui proces un stat, sigur, trebuie să-și protejeze toate persoanele care se află sub jurisdicția sa și în interiorul frontierelor sale. De asemenea, recunoaștem că și alte țări pot sprijini un stat în astfel de demersuri. Asta face organizația noastră IOM prin programele și proiectele noastre. Îi ajutăm, de exemplu, pe migranții care se, sunt blocați pe traseu, ca în Yemen, și de asemenea, încercăm să ajutăm guvernele în a-și întări capacitatea de gestionare a fenomenului migraționist. Rolul Uniunii Europene și a Parlamentului European este, după cum spuneam, deja deosebit de important, mai ales acum că drepturile umane au primit o, o nouă dimensiune, mai multă import, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Dacă discutăm interrelația dintre deteriorarea mediului, migrație și schimbările de climă, am învățat că trebuie să trecem de la pur și simplu răspunsul la un dezastru, ci la, să trecem la acțiuni corective măsuri de remediere. Cum putem face acest lucru? Prin o înțelegere mai bună a fenomenelor, dar și prin intervenții timpurii și planificare anticipată. De asemenea, putem face acest lucru dacă includem migrația în strategiile generale de dezvoltare, după cum a spus deja colegul meu. Am învățat multe lecții și multe lucruri um, colaborând cu alte, cu alți protagoniști implicați, încercând să stabilim politici de ajustare la schimbările de climă în componenta lor migraționistă, de exemplu. De asemenea, pot să vă mai dau exemplu unei acțiuni specifice în materie de adaptare la schimbările de climă în Egipt, am sprijinit guvernul egiptean în eforturile sale de a reduce efectele creșterii nivelului mării în delta Nilului. Se estimează că o creștere de 50 de centimetri până în 2025 ar putea duce la strămutarea 2 milioane de persoane și de aceea am început să lucrăm îndeaproape cu guvernul egiptean, tocmai pentru a spori conștientizarea efectelor posibile ale acestei creșteri a nivelului mărilor. Strategii cum ar fi privind migrația temporară și sezonieră, aceste strategii pot fi integrate unor eforturi de dezvoltare și de reducere a riscurilor în ceea ce privește populația care locuiește în aceste regiuni joase din delta Nilului. De asemenea, avem alte proiecte cu Spania și Columbia. Este un demers menit să ofere alternative la migrație prin angajare temporară în străinătate pentru membrii familiilor care suferă de pe urma unor dezastre naturale. Și, de asemenea, încercăm să oferim asistență și în etapele ulterioare, în recuperarea după un dezastru. De asemenea, în Djibouti va fi o întrunire regională care va discuta problema migrației în cornul Africii, unde se află țări ca Djibouti, Etiopia, Somalia și Yemen și aceste țări vor discuta cum ar putea colabora pentru a gestiona mai bine fenomenul migraționist, într-o, într-o regiune afectată în mod deosebit de acest fenomen. Dar ce putem face împreună pentru a da un răspuns adecvat la această provocare? Foarte pe scurt, problema este primirea de fonduri pentru etapa de reconstrucție inițială. Spuneam la început, răspunsurile pot diferi și în materie de finanțare e mai ușor să primești finanțare pentru măsurile de urgență, însă între faza răspunsului de urgență și um, faza de reconstrucție există un spațiu încă neacoperit. Deci există acest decalaj și asta nu permite capitalizarea cunoștințelor acumulate în faza inițială, în faza răspunsului de urgență. Și de asemenea, nu ni se permite, din cauza aceluiași decalaj, să țintim direct cauzele care au creat acea situație nefericită. Cu două zile în urmă uh, s-a lansat un apel comun care spunea că măsurile de urgență lipsită de continuitate sunt într-adevăr o amenințare. Această continuitate este deosebit de importantă. Trebuie să acoperim acest decalaj dintre faza de urgență și cea de dezvoltare. Aștept întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc. Eh, l'ultimo intervento è. Mulțumesc. Ultimul vorbitor este domnul Mora Benavente. Aveți cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte, pentru această invitație. Mulțumesc doamnei Crețu și Parlamentului European pentru că mi s-a făcut această onoare. Domnule președinte, iată că cu toții suntem de acord că politica de migrație trebuie să fie însoțită de o componentă a politicii externe. Controlul frontierelor reprezintă un lucru absolut necesar și un lucru bun, dar nu se opresc uh, fluxurile migratorii doar controlând frontierele. Uh, acces, accesul la educație, accesul la piața muncii, uh, securitatea socială, iată, sunt lucruri necesare și ele, dar nici acestea nu rezolvă uh, problema. Um, sistemele de ajutorare reprezintă iarăși instrumente absolut necesare, dar nici acestea nu vor curba tendințele migratorii din țările de origine. Așadar, trebuie să gândim la nivelul politicii externe la trei întrebări și la cum anume am putea răspunde la acestea. Prima întrebare – Din perspectiva politicii externe, cum percepem uh, migrația? În al doilea rând, care este legătura între politica externă și fluxurile de migrație? Și a treia întrebare se referă la modul în care putem utiliza politica externă ca instrument de răspuns la migrație. Prima întrebare. Cum percepem migrația în termenii politice externe? Ei bine, Politica externă se referă la generarea de securitate și stabilitate și se referă la uh, apărarea intereselor Uniunii Europene. Există flux, mari fluxuri de migrație ilegală și acestea adesea sunt percepute ca fiind o amenințare la adresa securității și stabilității. Așa că ajungem repede la concluzia că avem nevoie de politica externă pentru a adresa astfel de probleme. Iată că în uh, lucrarea mea mereu mă refer la um, migrația ilegală și nereglementată, pentru că nu putem să plecăm de la premisa că migrația legală este un instrument foarte puternic aici. Politica din Statele Unite, de exemplu, uh, îi atrage pe studenții cei mai buni la universitățile lor. Pentru un stat precum SUA, iată care este situația și în materie de instrumente implementate acolo, vedem că aceștia stau cel mai bine la acest capitol. Noi, de altă parte, ne referim la fluxurile ilegale de migrație, în lucra- aici, cel puțin în prezentarea mea. Aceste mișcări migratorii creează instabilitate și politica externă trebuie să răspundă unor astfel de situații. Trebuie însă să facem două precizări. Politica externă a Uniunii Europene va fi restructurată. În primul rând, trebuie să ținem cont de faptul că securitatea, stabilitatea, înseamnă lucruri diferite din punct de vedere geografic și temporal. De exemplu, într-o societate multiculturală, uh, migrația este mult mai repede și mai ușor acceptată decât într-o societate omogenă. Ceea ce este perceput ca o amenințare într-o societate este perceput cu totul altfel în alta. Așadar, trebuie să luăm în calcul aceste chestiuni când uh, formulăm politica externă. În al doilea rând, amenințările percepute și amenințările reale pot reprezenta două lucruri total diferite. De aceea, politica externă trebuie structurată astfel încât să adreseze problema amenințărilor percepute de public, pentru că, de fapt, asta interesează publicul. Și vă dau un uh, exemplu recent din Statele Unite. Iată, discutăm despre reacțiile diferite din Arizona față de migrația din Mexic. Comparând asta cu reacțiile din uh, Chicago, atunci uh, vom uh, avea impresia că suntem în două părți total diferite ale lumii. Așadar, pentru a soluționa problema migrației din Mexic, trebuie tratată în primul rând amenințarea percepută la nivel subiectiv. Așadar, vedem că gândim în termen de stabilitate și securitate în primul rând. În al doilea rând, vreau să mă refer la legătura dintre migrație și politică externă. Într-o primă instanță, migrația ține de politica internă deciziile și măsurile luate la nivelul politicii interne, la nivelul uh, frontierelor, au uh, uh, legătură cu migrația, desigur, dar consecințele pot fi și externe, nu doar interne. Și la nivel extern, acestea pot fi uriașe. Așadar, avem nevoie de politica externă pentru a gestiona consecințele din plan extern a politicilor implementate în plan intern. Deci, la nivelul migrației, consecințele pot fi într-adevăr enorme și problemele rezultate pot fi bilaterale cu țările de origine, cu țările de tranzit și cu uh, regiunea geografică a, a acestor state. Vedem că situația se poate deteriora foarte repede între statele de origine și statele care primesc fluxurile de migrație. Există și riscul de a apărea conflicte la nivelul acestor state. Este o situație care ne este familiară. Noi, cei din Uniunea Europeană, adesea dăm vina pe țările de origine din cauza că, în opinia noastră, nu se întreprind acolo suficiente acțiuni pentru a contracara fluxurile migratorii. Dar există și reversul medaliei – în momentul în care guvernele țărilor de origine fac abuz de această situație pentru a beneficia de avantaje comerciale, politice, politice sau chiar strategice. Dacă lucrurile stau într-adevăr așa, atunci situația ajunge să deterioreze rapid. În acel moment trebuie să reacționăm pe filiera politicii externe pentru ca lucrurile să nu se deterioreze și mai tare. În acest caz, trebuie desigur să ne analizăm și propriul comportament, comportamentul guvernului nostru și comportamentul societății noastre față de migranți. Nu discut aici uh, despre xenofobie în general, ci despre chestiuni concrete, acces la educație, acces la asistență socială. În momentul în care toate aceste instrumente, să zicem, se deteriorează, atunci apar probleme. Iarăși, un exemplu concret se referă la migranții musulmani din Europa. Din când în când, iată, se tratează uh, problema uh, percepției publice față de musulmani, Uh, problema apariției acestora în public, uh, potrivit uh, culturii și tradițiilor lor. Iată o problemă socială, o problemă culturală. Pentru a o aborda, avem nevoie de componenta politicii externe, astfel încât să existe uh, colaborare între uh, statele de origine și uh, țările înspre care se migrează. Uh, Vorbeam despre consecințele internaționale ale politicii interne. Adesea, deciziile luate în plan extern sunt extrem de importante și au consecințe ample asupra modului în care este structurată politica internă față de migranți. Există state membre ale Uniunii Europene care nu au recunoscut independența Kosovo. Și este interesant să analizăm modul în care îi tratează pe migranții kosovari. Este, au o atitudine total diferită prin comparație cu orice alți migranți din alte state, al căror statut este recunoscut. Trec acum la următoarea întrebare. Cum utilizăm uh, politica externă ca instrument pentru migrație? Să zicem că ne aflăm într-o situație în care considerăm că securitatea și stabilitatea sunt amenințate. Automat ne gândim la măs măsuri de apărare, de contracarare, dar în raport cu migrația, iată că aceste uh, instrumente capătă un alt sens. De data aceasta discutăm despre mii, despre milioane de persoane care ajung să acționeze în interes propriu, care trebuie să își protejeze propria viață, propria familie. Așadar, avem nevoie de toate instrumentele care pot fi utilizate în planul politicii externe. În primul rând, liberul schimb. Sumele enorme pe care le investim apărându-ne statele sunt nejustificate, dat fiind că în cele din urmă se ajunge la blocarea liberului schimb cu țările de origine. La fel sunt afectate și um, companiile europene care investesc în statele de origine. Să nu uităm că trebuie să mizăm și pe bună guvernanță, un alt instrument uh, căruia trebuie să-i se dea curs în țările de origine. Încheierea de acorduri bilaterale este foarte importantă și aceste acorduri nu trebuie să includă doar migrația, ci toate fațetele necesare pentru a proteja migranții și pentru a contracara conflictele în momentul în care acestea se iscă. Timpul mă presează, dar aș dori să fac în convențiune scurtă cu privire la Sahel. S-a discutat despre Maghreb, însă eu vreau să călătorim puțin mai în sud pentru a constata că zona Sahelului este o zonă în care mișcările migratorii inițiale sau uh, au fost generate din cauza secetei groaznice. Iată, colega mea are o carte despre schimbări climatice. E bine, aceștia, cetățenii din zona Sahelului sunt primii migranți pe motive de schimbări climatice. Probabil că la început acesta le-a fost motivul, dar mai apoi au început conflictele. Și conflictele au generat instabilitate. Avem așadar niște state care au eșuat lamentabil în zonă. ceea ce ajunge în Europa reprezintă doar vârful icebergului. În 2006, doar unul din șapte migranți din, Sahel, din zona Sahelului venea înspre Europa. Ceilalți migrau în propria regiune. Așadar, există un mare potențial de instabilitate aici. Avem nevoie de o abordare comprehensivă pentru zona Sahelului, nu doar uh, pentru a soluționa problema migrației. Vedem că au apărut alte probleme, terorismul, traficul de droguri și altele. De aceea, strategia trebuie să fie una comprehensivă și Uniunea Europeană se îndreaptă în această direcție. Însă, un impuls dat de Parlamentul European cred că ar avea un efect benefic aici. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim pentru contribuție. Mulțumim pentru prezentare, pentru prezentări pentru faptul că ne-ați împărtășit expertiza dumneavoastră. Acum dau cuvântul colegilor. Doamna Lochbiller are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc experților. Iată, o reuniune, o audiere foarte complexă și informativă. Domnul Rosenberg a menționat uh, cei trei piloni ai politicii de migrație europeană, care sunt foarte importanți. Astăzi am discutat despre politica externă și despre fluxurile migratorii, dar aș dori să mă refer la cel de-al doilea pilon european privind migrația legală care este facilitată la nivel uh, european. Mi se pare că acesta nu a fost dezbătut suficient și nu a fost dezvoltat suficient, de aceea este dificil ca în relațiile externe să avem credibilitate. În al doilea rând, dumneavoastră, domnule Rosenburg, precum și Uh, domnul Benavente, ați vorbit despre migrația pe motive de schimbări climatice. Domnul Rosenburg a vorbit despre 2,2 miliarde de persoane forțate, practic, să evadeze din fața catastrofelor naturale. Există idei, există date diferite potrivit numărul victimelor, numărul persoanelor afectate. Pe mine m-ar interesa uh, Uh, prognosticul pe care îl are Uniunea Europeană la ora actuală privind aceste persoane. Am analizat situația din Maghreb și aș dori să vin cu o completare. Iată, Grecia a solicitat Frontex să securizeze frontiera Grecia-Turcia cu consecința Uh, ca la final uh, traficul, la final migrația ilegală să scadă. Mie mi se pare că este un element foarte important pentru Uniunea Europeană. Trebuie să ținem cont de faptul că în Turcia nu există dreptul de azil și dacă analizăm mai departe ceea ce se întâmplă în Iran, vedem că a, uh, există refugiați pe motive politice, al căror număr a crescut cu 30% în ultimul timp. De aceea, la nivelul Uniunii Europene, această problemă încă nu a fost abordată și consider că a susit timpul să o facem. Uh, referitor la ceea ce a spus domnul Benavente, avem o convenție privind uh, uh, protecția lucrătorilor și familiilor de migranți, însă știți că această convenție nu a fost uh, încă ratificată la nivelul statelor membre. Cum evaluați acest lucru și care sunt obstacolele principale în calea ratificării la nivelul statelor membre, în opinia dumneavoastră? Nu în ultimul rând, menționez faptul că lucrăm la un nou mandat despre care se discută și la AFET. Este vorba despre Frontex, Agenția de Protecție a Frontierelor la nivel european. Uh, Sper ca la final Parlamentul să facă o recomandare Comisiei cu privire la um, comportamentul, intervențiile și pregătirea celor din această organizație să fie mult mai orientate, lucruri mult mai orientate către respectarea drepturilor omului. Pentru că până acum acest obiectiv nu a fost clar stipulat. Mulțumesc! Secondo intervento la collega Keller della Commissione DEVE. Prego. Thank you very much. Doamna Keller de la Comisia Dezvoltare. Vă mulțumesc pentru a răspunde la ceea ce a spus domnul Brunei. Sunt de acord că avem nevoie să ținem cont de migrație atunci când vorbim despre dezvoltare. Sunt de acord cu acest lucru. Însă, nu există o legătură chiar atât de apropiată între statele dezvoltate de tranzit și uh, instabilitate. Nu ajută dacă dăm fonduri de dezvoltare uh, statelor de tranzit. Acest lucru nu ajută deloc remedierea motivelor cheie uh, și cauzelor migrației. Sunt total de acord să includem migrația uh, printre alte uh, să include migrația într-un context mai larg, însă nu vreau ca banii pentru uh, dezvoltare să fie canalizați pentru a asigura granițele Uniunii. Sper că Parlamentul se va asigura că aceste fonduri vor fi cheltuite pentru scopul, ori, scopul inițial în, uh, pentru a răspunde la ceea ce a spus domnul Brücker, el, uh, Brücker, el a menționat uh, liberul schimb și rolul acest și comerțului. Cred că ar trebui să vorbim despre comerțul echitabil și nu comerțul liber, pentru că uh, putem vorbi despre comerț liber între doi parteneri egali, însă nu putem spune acest lucru uh, atunci când uh, Uniunea Europeană uh, are toate beneficiile și alte state pierd. Trebuie să susținem comerțul echitabil uh, și bineînțeles că comerțul liber include noțiunea foarte importantă a libertății. De asemenea, nu este în beneficiul agendei noastre de dezvoltare sau de libertate dacă statele membre exportă arme de foc în regiuni de conflict, de exemplu, sau dacă afectăm statele în dezvoltare prin politicile de pescuit sau agricole sau uh, finanțăm proiecte uriașe, cum ar fi Desertec, prin care introducem echipamente comunitare în Sahara și uh, energia o transmitem înapoi în Europa, fără a aduce niciun beneficiu statului respectiv. De asemenea, abordarea legată de, drept, de drepturile omului trebuie să țină mai mult cont de tendința de a aborda, de a nu aborda uh, un popor dintr-un perspect, dintr-o perspectivă financiară, a utilității față de economie. Să nu uităm că imigranții sunt ființe umane, au dreptul de a solicita azil. Uh, această abordare legată de drepturile omului este centrală în orice abordare a migrației în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Mauro. Domnul Mauro. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc domnului Provera și domnului Crețu pentru că au promovat această idee a unei dezbateri cu privire la migrația. Aș dori un răspuns din partea experților și în legătură cu următoarea afirmație că poate uh, cea mai mare problemă a Europei de astăzi este lipsa unei strategii euro-mediteraneene. Uh, sunt, există inițiative în procesul de la Barcelona, Barcelona, însă aceste structuri nu au instrumente pentru a fi puse în aplicare. Care este perspectiva pe care o oferim vecinilor noștri? Cifrele uh, oferite de experți au fost destul de clare de asemenea, domnul Brune a menționat câteva cifre destul de uh, șocante legate de uh, rata de creștere demografică din Maghreb. Întrebarea este, dacă citim aceste date, avem două opțiuni. Să promovăm creșterea economică în aceste state, să consolidăm economia sau, în al doilea rând, să acceptăm imigranții legali în Europa. Ambele soluții însă nu rezolvă problema. Dacă cifrele sunt uh, reale, odată ce economiile acestor state vor crește, vor înregistra o crește, uh, creșterea populației Uh, va neutraliza efectul uh, creșterii economice. Deci am putea să promovăm creșterea în statele respective, dar în acest fel nu rezolvăm în mod necesar problemele unor state, cum ar fi Maroc, Tunisia, Algeria. Deci aș dori să le întreb pe domnul Brune care uh, ar trebui să fie politi- politicile noastre, cât de mult ar trebui să ne deschidem granițele uh, către o imigrație legală din aceste zone și în ce măsură ar trebui să încercăm să îmbunătățim situația economică a acestor state. Pentru că dacă investim în creșterea economică a statelor cum ar fi Marocul, consecințele ar putea fi economiile respective vor începe să concureze cu economiile noastre, după cum o fac uh, noile state membre, cum ar fi România și Bulgaria, și în acest fel ne-am autosabota structurile uh, de putere economie, economică pentru că aceste state vor deveni rivale ale noastre. întrebare foarte dificilă. Înainte de răspuns, dau cuvântul acum domnului Benavente, după aceea domnului Brune, însă pot să intervină toți experții dacă doresc. I receive a, a direct question. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mi s-a pus o întrebare directă, însă nu cred că eu trebuie să răspund la această întrebare. De ce statele membre nu au ratificat convenția privind protejarea imigranților și a familiilor lor? Eu consider că asta e o chestiune de legislație internă, însă aș avea totuși un comentariu la intervenția doamnei Keller care spunea că nu ar trebui să se oferă asistență țărilor de tranzit. Sunt de acord cu dumneavoastră. Uh, țările de tranzit sunt într-adevăr un obiect de studiu pentru noi. Liber schimb, Um, merci uh, monsieur et madame les députés pour Mulțumesc uh, domnilor deputați pentru întrebările noastre în ceea ce privește asistența pentru, asistența pentru țările de tranzit. Dacă ne uităm la cazul Libiei, care este într-adevăr o țară de tranzit, nu este o țară de origine pentru imigranți, ei bine, dincolo de la colaborarea în materie de control al frontierelor în legătură cu care am înțeles foarte bine ce vreți să spuneți, dar în acest caz este o necesitate care decurge din lipsa unui sistem național libian care să asigure protejarea drepturilor refugiaților sau condițiilor de detenție pentru imigranții eligali și de asemenea lipsește o politică coerentă de organizare a migrației legale mi se pare și comisiei se pare că este nevoie de un parteneriat, de o discuție la nivel politic care să poată fi susținută prin instrumente de asistență tehnică și prin expertiză menite, de, menite a crea în acest stat un sistem de protecție a drepturilor refugiaților și solicitanților de azil și îmbunătățirea condițiilor de viață, a situației drepturilor omului a imigranților care se află pe teritoriul acestei țări consider că Uniunii Europene îi revine răspunderea de a se implica în acest proces, pentru că nu putem pur și simplu să închidem ochii și să ignorăm ce se întâmplă în aceste țări de tranzit, în această țară în special. Deci nu e vorba să dăm bani Libiei pentru a reuși să controlăm frontierele Uniunii Europene. Nu, asta ar fi o percepție mult prea reductivă la adresa solicitărilor Comisiei în materie de colaborare cu această țară. În ceea ce privește întrebarea referitor la echilibrul just, e imposibil să răspund. Singurul lucru care putem să-l spunem este că trebuie să dezvoltăm cei doi piloni din motive care țin pe de o parte de coerența politicilor de dezvoltare și pe de altă parte de rațiuni economice. Trebuie să putem investi în dezvoltarea țărilor din magre, pentru că, dincolo de faptul că acestea sunt piețe de desfacere pentru firmele europene, există și o serie de alte motive evidente uh, pentru care trebuie să sprijinim uh, dezvoltarea posibilităților de angajare în agricultura și industria acestor țări și, de asemenea, există oportunități de parteneriat din care nu are nimeni nimic de pierdut. De asemenea, putând, de exemplu, ajuta firmele noastre să investească sau să dezvolte filiale în Maghreb. Mă gândesc la sectorul textilelor, de exemplu. Este posibil să creăm relații de parteneriat cu țările magrebiene în materie de industrie textilă și asta și fac într-adevăr firme italiene, spaniole și așa mai departe. Ele au motive bune pentru care și-au deschis unități de producție în Maghreb, pentru că există într-adevăr posibilitatea creierii unor parteneriate din care ambele părți nu ar avea decât de câștigat. Și prin ambele părți înțeleg țările din regiune, pe de o parte, și firmele europene, pe, alt, pe de altă parte. Trebuie să investim mai mult și să dezvoltăm mai mult imigrația legală, relația cu aceste țări? Da, cred că da. Unele state membre fac deja acest lucru. Dacă vă uitați la acordurile privind circulația mâinii de lucru între Italia și Tunisia sau Spania și Maroc și în prezent între Franța și Tunisia, vedeți că există un potențial de dezvoltare a unei imigrații care să fie legale, care să permită să răspundă la necesarul de forță de muncă pe piața unor state europene, păstrând în același timp și asigurând respectarea drepturilor imigranților care se integrează acestui demers și care fac obiectul acestor acorduri. Cred că sunt într-adevăr căi de urmat și care vor trebui să fie dezvoltate și pe viitor, pentru că, într-adevăr, există un necesar de forță de muncă în Europa. Proiecțiile demografice în Europa ne arată clar acest lucru. Până în 2050 uh, se va înregistra o lipsă considerabilă de mână de lucru, atât calificată cât și necalificată și din acest motiv țările magrebiene apar ca niște parteneri absolut naturali dacă ne gândim la această imigrație legală. <coughs> Domnul Rosenburg, ați cerut cuvântul? Vă rog. Aș avea și eu două observații. Una se referă la drepturile imigranților. Marți, în această săptămână, șef de stat și de guvern din Africa și Europa s-au întâlnit la Tripoli și au căzut de acord asupra unui nou parteneriat Africa-Europa, un parteneriat care include o secțiune interesantă, care, inter, întreagă, care se ocupă de migrare și ocuparea forței de muncă. Aceste componente sunt puse la un loc. Însă, nu asta este important. Important este că acest parteneriat și planul de măsuri care îl însoțește uh, confirmă în mod explicit faptul că Africa și Europa discută drepturile imigranților, sau am zis drepturile omului cu referire la imigranți în contextul unui parteneriat. Avem un dialog și vom colabora în acest sens. Și acest lucru se întâmplă pentru prima dată. Este important și se referă direct la imigranții din Europa, însă evident și la cei din Africa, de origine africană, pentru că ei reprezintă grupul cel mai mare. În contextul acestui dialog vom discuta acum și problema drepturilor omului în Libia, de exemplu, sau în alte țări africane. Țări în care aceste drepturi ale omului ar putea fi îmbunătățite sau sunt amenințate. Deci este un pas înainte semnificativ și, pornind de aici, în anii ce vor urma, va trebui să discutăm lucrurile mai în detaliu. Și mai fi un al doilea lucru la care aș dori să mă refer. S-a format o întrebare cu privire la dimensiunea fluctului migraționist cauzat de schimbările de climă și deteriorarea mediului înconjurător. Uh, și care ar fi direcțiile în acest sens. După cum știți, Comisia nu are în sine posibilitatea de a aduna cifre concrete de, de acest tip privind fluxurile migraționiste. Ne bazăm pe cifrele comunicate de agențiile internaționale, cum ar fi IOM-ul și altele, pentru că acestea uh, practic ar putea formula o opinie mai pertinentă în acest sens. Însă, ce doream eu să spun este că, deși nu avem astăzi această capacitate, noi investim în dezvoltarea unei astfel de capacități. De câteva luni avem acest observator de, al, al fenomenului migraționist, un proiect major, 10 milioane au fost investite din Fondul European de Dezvoltare și acest, această agenție de monitorizare a migrației ne va permite în viitor să avem informații mai detaliate în legătură cu direcțiile majore și cu cifrele concrete asociate acestui fenomen al migrației. Vă mulțumesc! Înainte de a da cuvântul uh, colegei mele, doamna Crețu, pentru concluzii, doream să aud părerea Anu, doamna Pace, doreați și dumneavoastră să luați cuvântul. Îmi cer, îmi cer scuze, nu, nu vreau să vă las pe din afară. Doream să întreb și eu la o serie de, de întrebări care s-au form, formulat aici. Estimările privind migrația și schimbările de climă, am câteva cărți aici, am să vi le dau. Nu am uh, copii pentru toți cei prezenți, însă textul poate fi uh, luat de pe site-ul nostru web gratuit și în aceste titluri veți găsi o serie de estimări care ar putea răspunde la întrebarea colegilor. Estimările vorbesc de sute de milioane în anii următori, însă ne trebuie cifre concrete pentru a putea demara procedura de conștientizare și planurile de măsuri concrete. În ceea ce privește migrația obișnuită, doream să vă spun că IOM-ul a efectuat un studiu la comanda Parlamentului European privind migrația în cele 27 de state membre. Textul este disponibil. De asemenea, am făcut un studiu care compară diferitele politici naționale ale noilor state membre în materie de migrație a forței de muncă necalificată. De asemenea, doream să spun uh, în legătură cu întrebarea referitoare la Convenția Internațională la, pentru protejarea drepturilor emigranților și a membrilor familiilor acestora, există un document care prezintă obstacolele respective. Majoritatea nu sunt de natură juridică, ci de natură politică. Și aceste obstacole ar putea fi avute în vedere. Mai există un studiu efectuat de UNESCO și redactat de doi foști colegi de-a mei, un studiu care se uită la situația din cele 27 de state membre, discutând obstacole și posibilitățile din fiecare dintre acestea. Vă mulțumesc! Nu am scăpat pe nimeni din vedere? Riguardo a, a una situație... În acest caz, aș dori să vă spun că știm foarte clar uh, despre ce discutăm când, discut, când uh, avem în vedere migrația internă pe fiecare continent. continent. De exemplu, în Africa. În Africa există state în care există fluxuri uh, de migrație. De exemplu, în Libia. În urmă cu ceva timp a fost uh, pusă în aplicare o politică panafricană de către Gaddafi, ceea ce înseamnă că orice cetățean african este automat și cetățean libian. Ce a însemnat acest lucru pentru toți uh, cetățenii Africii? Că aveau libertatea de a călători în uh, Libia și a se stabili acolo. Libia, desigur, a avut mai apoi o mare problemă cu această politică. O problemă care a fost transmisă înspre nord, către Europa. Și iată ce întrebare am dorit să adresez în acest context. Ce părere aveți despre cooperarea interregională mult mai strânsă, în special cu țările de origine, la nivel economic, dar poate și la nivelul societății civile, a serviciilor sociale, a structurilor civile și a politicii de migrație? Și care sunt instrumentele ce pot fi utilizate în acest sens? O altă întrebare ar fi, credeți dumneavoastră, util să avem o structură independentă pentru intermedierea și medierea conflictelor, în special în ceea ce privește statele vecine Europei. Am putea evita astfel crizele, pentru că, la urmă urmei, crizele apar în anumite regiuni specifice. Mulțumesc! Monsieur Brunet. Thank you. Um... Domnul Brunet, la prima întrebare ar fi într-adevăr util să dezvoltăm instrumente și mecanisme pentru această cooperare tripartită între unele state din Nordul Africii și statele din Africa subsahariană, unde presiunea migratorie este mai puternică. Există anumite acțiuni lansate și dezvoltate de state din nordul Africii, însă acestea trebuie să fie dezvoltate mai mult. Există un potențial ca Uniunea Europeană să fie mai activă în această cooperare. Statele din nordul Africii sunt foarte interesate în dezvoltarea vecinilor lor. Le interesează securitatea statelor din Sahel. Văd că Um, deteriorarea securității în Sahel reprezintă un pericol pentru ele. Nu este vorba aici doar despre asigurarea securității granițelor, ci și uh, un potențial de securi, instabilitate de securi, securitară. În acest exemplu avem un interes comun între statele Magrebului, statele europene, și statele europene de a dezvolta mai multe acțiuni pentru a ajuta dezvoltarea statelor. Aici am avea nevoie de instrumente suplimentare pentru ca statele din Uniunea Europeană, statele din uh, Nordul Africii și statele din Africa subsahariană să poată colabora. În momentul actual, instrumentele nu sunt suficient de uh, adecvate și avem nevoie de proiecte inova- inovatoare. Eu aș spune că există un potențial foarte mare în domeniu. Vă mulțumesc, domnul Rosenburg. Un răspuns? Uh, just, just in the same line. În aceeași ordine de idei, considerăm că este important să privim Uniunea Africană ca partener cheie în uh, discuție și în procesul acesta. Uh, Sub coordonarea Uniunii Africane este avută în vedere și comunitatea regională economică din regiune și toată lumea încearcă să promoveze libera circulație în propria regiune, fie înspre est, înspre vest, nu contează. Există protocoale în acest sens, există experiență, iar uh, discutând cu partenerii noștri africani, vedem că aceștia privesc Europa ca pe un exemplu dacă ar putea asigura libera circulație în Africa așa cum ea există la nivel european, atunci ei cred că nu, rezultatul nu va fi doar dezvoltarea, cum a fost în cazul nostru, ci și uh, oferirea unei alternative celor care în mod obișnuit ar părăsi continentul african. Dacă găsești așadar un loc de muncă în statul învecinat, un loc de muncă la care știi, uh, despre care știi sigur că îți respectă demnitatea și drepturile uh, Uh, omului, atunci evident că alegi această opțiune. Mulțumesc, doamna Crețu, pentru concluzii. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc experților noștri pentru intervențiile interesante. Cred că am fost de dreptul privilegiați că am avut ocazia să vă ascultăm astăzi aici, să ascultăm intervențiile cu privire la provocările cotidiene. Aș dori să mă refer la cele la cei trei piloni care se referă la migrație, uh, migrația uh, umană, de, în primul rând, cred că aici ar trebui să ne referim la exodul creierelor uh, și la modul în care putem să abordăm chestiunea resurselor din statele de origine și uh, la competențele ce sunt opândite de lucrătorii din terțe state în uh, Uniunea Europeană. De asemenea, discutăm în al doilea rând despre transferul de bani ce vine din partea lucrătorilor către statele de origine. Ar putea fi contracarată sărăcia astfel în statele de origine. Domnul Mauro nu este alături de noi acum, dar iată că această problemă există în interiorul Uniunii Europene. Asta din cauza că piața um, locurilor, piața muncii a avut de suferit în ultimii ani și se consideră că fluxul de bani a scăzut înspre statele de origine, chit că migranții rămân acum uh, în Europa. Din perspectiva dezvoltării, cred că trebuie să avem instrumente de finanțare adecvate, în special pentru cooperarea la nivelul dezvoltării, pentru Fondul European de Dezvoltare, ca să răspundem într-o manieră coerentă la migrația forțată la migrația în scopul supraviețuirii, să zicem. Avem programe în acest sens care pot fi utilizate eficient. Nu în ultimul rând, cred că trebuie să subliniem faptul că trebuie avute în vizor grupurile cele mai vulnerabile de migranți, femeile și copiii statele ar trebui să se asigure că se aplică principiul non-discriminării în ceea ce privește uh, garantarea accesului femeilor migrante la piața muncii, pentru ca astfel drepturile sociale și economice ale acestora să fie garantate. De asemenea, copiii care migrează trebuie să beneficieze de un nivel înalt de uh, protecție și acces la servicii de sănătate și educație. Vă mulțumesc pentru intervenție încă o dată. Să sperăm că discuția va continua. Avem dezbaterea la Comisia Parlamentară deja programată, votul la plenară și să sperăm că astfel vom putea să ne aducem contribuția. Mulțumesc, președintele, mulțumesc tuturor. Trecem la al doilea punct de pornirea de zi, un schimb de vederi cu Peter Five, reprezentantul special al Uniunii Europene în Kosovo. Domnule Faif, aveți uh, două minute la dispoziție. A, a, cer scuze, avem două minute la dispoziție pentru a ne ocupa locurile. Grazie molto, thank you very much. Thank you, merci monsieur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 Bene. Proseguiamo con il punto seguente. Eh, come... Doamnelor și domnilor, trecem așadar la următorul punct de pe ordinea de zi. După cum am spus deja, avem un schimb de vederi cu domnul Peter Fate, reprezentant special al Uniunii Europene pentru Kosovo. Permiteți-mi să fac câteva observații de început. Eu urăm bun venit domnului Faith el uh, vine deseori la comisia noastră parlamentară și iată prezența sa de astăzi uh, arată că care este stadiul dificil din Kosovo la ora actuală. Pe 12 decembrie vor avea loc alegeri, primele alegeri după declarația unilaterală de independență a acestui stat. Și după cum știți, Parlamentul European a decis să organizeze o misiune de observare electorală pentru a arăta mm, că, într-adevăr, recunoaștem importanța acestei, uh, acestui punct de cotitură democratic din uh, istoria Kosovo. Doresc să-i mulțumesc domnului Fet pentru uh, ajutorul pe care a oferit Comisia noastră întotdeauna cu experiența sa și cu cunoștințele sale. Am ajuns să ne cunoaștem destul de bine și am ajuns să cunoaștem prin intermediul său Kosovo mult mai bine. Acestea fiind spuse, îi dăm cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Este o mare onoare pentru mine să fiu din nou prezent în fața comisiei dumneavoastră. Aș mulțumi în mod personal Parlamentului European pentru atenția acordată și susținerea acordată Kosovo. Ca trimis special al Uniunii Europene, partenerii locali din Kosovo observă susținerea Parlamentului European și acest fapt consolidează foarte mult vocea europeană în Kosovo. Președintele Casnici l-a invitat personal pe președintele european, eh, președintele Parlamentului European, să observe alegerile și mă bucur că șapte membri ai Parlamentului European vor participa la o delegație oficială în ziua alegerilor 12 decembrie. Se trimite așa, în acest fel, un mesaj foarte important legat de susținerea Uniunii Europene pentru un proces de democratizare în Kosovo. Și verdictul delegației va avea o influență foarte mare asupra cetățenilor și regiunii. În același sens, vizita din uh, weekendul trecut uh, a raportoarei pentru Kosovo, doamna Lunacek, este, a, a fost foarte importantă. A, am făcut o excursie în vechiul oraș Presn a, și am transmis mesaje puternice de susținere și, de asemenea, criticile necesare. Am putut să transmitem o perspectivă europeană mai largă pe subiecte cum ar fi respectarea patrimoniului și drepturile minorităților. Vizita a fost privită cu uh, mare interes și atenție de către mass media din Kosovo. Doamna Cec a vizitat și nordul Kosovo, demonstrând angajamentul Parlamentului către toate comunitățile din Kosovo. Domnule președinte, ultima perioadă s-a bucurat de o serie de evoluții importante în Kosovo. S-au convocat alegeri anticipate. Va exista un raport de progres al Comisiei, uh, eforturi pentru liberalizarea vizelor și eforturi continue în sensul liberalizării negocierilor cu Serbia toate aceste uh, probleme au beneficiat de ajutorul Uniunii Europene. Alegerile însă sunt tema principală. Ca urmare a dizolvării Parlamentului, au fost convocate alegerile anticipate pentru data de 12 decembrie. Sunt primele alegeri generale organizate de către instituții noi în Kosovo. Alegerile reprezintă o ocazie importantă de a da dovadă că democrația se consolidează. În ciuda cadrului de timp scurt, eh, pregătirile sunt în curs. A început deja campania. Am pus accentul pe importanța participării tuturor comunităților și biroul meu a susținut o serie de proiecte ale societății civile, de exemplu din partea tinerilor și a nevăzătorilor. EULEX și CAFOR sunt implicate în uh, planificarea securității împreună cu poliția din Kosovo. OSCE activează și ea Însă, bineînțeles, OSCE nu va participa la, activ la observarea alegerilor. Biroul meu va coordona o observare a alegerilor diplomatică de, din partea unor echipe de diplomați. Echipele vor fi formate de angajații noștri și de alți angajați din uh, birourile din Priștina și alte birouri din regiune. regiune. Aș dori să mulțumesc statelor membre pentru susținerea lor foarte clară. Acesta este încă un semn transmis către Kosovo că uh, Uniunea Europeană are un interes foarte mare în soarta Kosovo. Este foarte important că vom avea o delegație oficială a Parlamentului în următoarele zile. Mă aștept ca următorul guvern să fie o uh, coaliție între cel puțin două uh, partide ale albanezilor din Kosovo și uh, să sperăm și împreună cu uh, sârbii din Kosovo. În mesajul meu către lideri, liderii de partid am spus foarte clar că următorul guvern trebuie să fie unul curat. După cum știm, Kosovo și liderii săi au o problemă de imagine, reputația Kosovo nu este bună, lucru care trebuie remediat. Guvernul trebuie să fie competent și necorupt, pentru că una dintre provocările principale ține de condițiile socioeconomice. Creșterea este înceată și este susținută în special de investițiile publice la un nivel nesustenabil. Șomajul este dublu față de media regiunii, uh, veniturile sunt uh, scăzute și sărăcia este larg răspândite. Aceste lucruri trebuie să se schimbe. Următorul guvern trebuie să îmbunătățească uh, mediul antreprenorial și de investiții. Asta înseamnă că uh, presupune reforme structurale în domeniul energiei, mineritului și telecomunicațiilor. Este nevoie și de politici fiscale sustenabile și îmbunătățiri în ceea ce privește statul de drept un guvern credibil, competent și necorupt, cu un nou mandat, este absolut necesar pentru a continua progresul relațiilor Kosovo cu Uniunea Europeană. Vom pune aici accentul pe dialogul facilitat de către Uniune cu Serbia. Alegerile înseamnă că nu ne vom angaja în acest dialog decât după alegeri și probabil începând de anul viitor. Însă sunt convins că Kosovo este pregătit de acest angajament. O înțelegere mai apropiată între Bruxelles și Washington a dat încredere mai mare liderilor din Kosovo. Guvernul Kosovo are preocupări și linii uh, definitivă, definitive, însă acceptă să negocieze și punctele de interes general și puncte care să îmbunătățească funcționarea statului în domenii în care în momentul de față există încă blocaje vom putea progresa în domenii în care Serbia ar trebui, uh, datorită legăturilor foarte puternice cu Kosovo, domenii în care Serbia ar trebui să aibă legături cu Kosovo, un, însă acolo unde aceste legături sunt în momentul actual inoficiale, neoficiale. Sunt convins că un progres este posibil. preocuparea pentru Kosovo și pentru in, comunitatea interno- internațională este nordul Kosovo. Vă atrag atenția asupra progreselor remarcabile în uh, relațiile Kosovo-Serbia, în restul țării. Chiar anul trecut s-a prezis că noile municipii minoritare din sud, sudul lui Iva nu vor uh, fi funcționale și că sârbii nu vor participa, însă aceste municipii funcționează și sârbii participă. Bineînțeles că nu suntem aproape de final, însă un semn pozitiv este că Kosovo este pe drumul cel bun. Mă gândesc aici la primarii unor municipalități, cum ar fi Grațanița, care se confruntă cu provocări foarte mari, însă încearcă să găsească și soluții. Mă gândesc de asemenea și la ele- electoratul sârb, care încearcă să vadă care va fi rolul său. Luni m-am întâlnit cu liderii unui nou grup politic sârb care vor lua parte la alegerile naționale și ei speră ca sârbii să participe mult în, prezent, în proporție mai mare la vot. Aceeași transformare pe care am văzut-o în sud va fi posibilă și în nord, însă nu va fi o transformare rapidă și ușoară. Există sârbi kosovari în nord care vor să participe din punct de vedere politic, însă sunt uh, intimidați în mod violent de către cei care vor să uh, păstreze situația politică actuală. Există și sârbi kosovari în nord care vor să se angajeze economic cu Kosovo. Însă, trebuie să lupte împotriva infractorilor care profită de pe urma celor mai slabi. Avem nevoie de angajament și curaj pentru a rezolva această situație. Avem nevoie ca uh, guvernul Kosovo să fie dispus să susțină minoritatea sârbă prin fapte. Cetățenii din nordul Kosovo au nevoie de o adevărată alegere politică și economică, care nu există în momentul actual. Este nerealist să așteptăm ca toată lumea să participe la alegeri, însă nu se vor tolera uh, grenadele și telefoanele de intimidare în timpul nopții. Înțeleg că chiar ieri a, comisia actuală a cerut desfințarea structurilor para, paralele din Kosovo și salut această declarație. Subiectele religioase și culturale Uh, sunt în continuare în centrul atenției mele și mă bucur să raportez și aici semne de progres. Ambasadorul grec, Dimitris Moscopoulos, prin intermediul Uniunii Europene, care a fost foarte, act- a fost foarte activ în acest domeniu. Un nou patriar al Bisericii Ortodoxe Sârbe, Uh, va fi va fi păzit de către poliția din Kosovo la inaugurarea sa. Am uh, denominat uh, situri istorice și religioase pentru protecție ca fort. Eh, când am însoțit-o pe doamna Lunacek, am auzit eh, despre întoarcerea serbilor, serbilor spre centrul orașului și că a fost revitalizată viața religioasă printr-o dioceză și re întoarcerea acestor populații. Uniunea Europeană are un rol foarte important de jucat și trebuie să exercităm presiuni și asupra Belgradului și asupra Priștinei. Să susținem democrația, securitatea și oportunitățile economice care în momentul actual nu sunt funcționale într-o zonă din nordul Kosovo. Și rolul EULEX este să încerce să frâneze acest proces. Trebuie să menționez și eforturile comunității internaționale de a iniția proiecte în uh, beneficiul social-economic al cetățenilor din nordul Kosovo. Pe baza conversațiilor noastre cu localnicii, chiar și cei care sunt nesiguri în legătură cu independența Kosovo, sunt 100% siguri că vor ca securitatea lor de bază să fie asigurată. Dialogul facilitat de Uniunea Europeană poate să ducă la un proces de normalizare și poate să aducă un progres în nordul Kosovo. Domnule președinte, s-a spus foarte bine că procesul de dialog ține de Serbii, ține de faptul că Serbia și Kosovo trebuie să se îndrepte spre Uniune, spre Uniunea Europeană. Ambele state trebuie să facă pași în paralel, chiar dacă se află în stadii diferite. Însă nu vom acorda cadouri gratuite. Și nu va fi ușor. Raportul de progres al Comisiei în legătură cu Kosovo a fost o evaluare realistă și echilibrată. S-au înregistrat progrese în ceea ce privește descentralizarea, respectarea uh, drepturilor minorităților și poliția. Însă există și alte domenii unde mai este nevoie de progrese, lupta împotriva corupției, consolidarea sistemului judiciar și asigurarea respectării libertății presei. Priștina trece printr-un proces important de învățare prin procesul de liberalizare a vizelor. Dialogul legat de liberalizarea vizelor nu este o recompensă pentru bună purtare. Există cerințe tehnice foarte clare. Kosovo începe să înțeleagă că Uniunea Europeană este o comunitate de state membre cu preocupări foarte practice. Însă pe această temă a existat o surprindere și o dezamăgire în Priștină. În plus, Kosovo crede că comunitatea internațională ar fi trebuit să uh, aibă o altă atitudine ca urmare a sentinței Curții Europene de Justiție, Curții Internaționale de Justiție, că uh, independența Kosovo nu contravine dreptului internațional. Kosovo crede că acest lucru merită să fie recompensat. Mi se pare că există standarde diferite față de vecinii, față de statele vecine. Într-un sondaj recent, numărul de cetățeni kosovari care sunt de părere că Uniunea Europeană îi va primi cu brațele deschise a scăzut cu 10%. Nu putem să lăsăm ca acest sentiment de izolare și stagnare să uh, fie perpetuat. Însă am văzut și în restul Balcanilor că acolo, atunci când poziția Uniunii Europene este una clară, atunci au loc progrese. Dacă considerăm că este în interesul nostru ca state membre și ca Uniune să avem stabilitate și progres în Kosovo, atunci este și în, este în interesul nostru să rămânem pozitivi și pragmatici. Sper că fără a ne compromite principiile noastre, vom continua să căutăm oportunități pentru a apropia Kosovo de uh, cadrul regional european. Comerțul, este exemplul unui domeniu în care uh, dezvoltarea este bună pentru toți, pentru Kosovo, pentru regiune, pentru dorința noastră, noastră de a trece de la ajutoare către investiții. Și sper că vom putea să facem mai mult pentru a elimina blocajele puse în calea capacității Kosovo de a exporta. Familia europeană trebuie să continue să transmită un mesaj coerent. Trebuie ca criticile noastre să fie foarte clare. Însă, în același timp, trebuie să fie clare și promisiunile noastre. Ce, ce două milioane de cetățeni din Kosovo sunt foarte atenți la promisiunile noastre și la criticile noastre. Domnule președinte, Kosovo nu mai reprezintă o problemă de securitate, ci una de dezvoltare, de guvernanță, economie și societate. În urma alegerilor va căuta progresul economic și progresul european. Eu sugerez că trebuie să fim pregătiți să profităm de acest moment. Este atât în interesul Kosovo cât și al Uniunii Europene ca Uniunea Europeană să fie partenerul principal al Kosovo. Și eu rămân convins că Kosovo poate și va fi un succes al Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru invitația adresată de a fi prezent aici și vă mulțumesc și pentru atenția acordată în continuare problemelor Kosovo. Iar acum aștept uh, observațiile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Am una lungă listă de interventi Avem foarte multe înscrieri la cuvânt și vom începe cu doamna Lunacek, doamna raportoare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să încep prin a-i mulțumi domnului Fei pentru prezentarea făcută. Uh, Uh, și sunt absolut de acord cu tot ceea ce ați spus acolo, mai ales că ați accentuat rolul pe care trebuie să-l joace Uniunea Europeană și mai ales în legătură cu ce ați spus vis-a-vis -vis de situația actuală. Menționați acea vizită pe care am făcut-o împreună. Trebuie să spun că am învățat foarte multe lucruri atunci. A fost foarte interesant să văd că, într-adevăr, moscheea este renovată, la fel și Biserica Ortodoxă de lângă ea, că preotul ortodox uh, când merge în oraș, e salutat de oameni se spune bună ziua în sârbă, uneori. Deci există o oarecare speranță de reînnoire și de recuperare a ceea ce a fost Kosovul pe vreme. Se vorbesc trei limbi acolo, există acolo și o comunitate turcă. Și am văzut, după cum spuneam, semne de speranță. Un, un alt aspect menționat anterior, întâlnirile cu reprezentanții societății civile, am discutat cu o persoană care organizează un festival de film, filmuri documentar. e un cinematograf acolo care de multă vreme era gol și părăsit, însă acum vor să-l renoveze, să-l folosească la festival și am discutat uh, cu primarul și am spus cât de important ar fi pentru istoria orașului să renovezi acest cinematograf vei nu să construiești unul nou și să-l transform pe cel vechi într-o parcare sau alt gen de clădire de acest soi. Deci sper că data viitoare când vom merge acolo, probabil vom putea vedea un cinematograf în vechiul, eh, un film în vechiul cinematograf renovat. Revenind însă la lucrurile care probabil sunt mai dificile, trebuie să vă mulțumesc pentru că ați subliniat acele aspecte privind dialogul referitor la vize. Problema vizelor este fundamentală pentru relația între UE și Kosovo în prezent. Sondajele dovedesc, impresia mea mai veche, că problema Kosovoului și a cetățenilor săi este izolarea pe 15 decembrie vor fi singurii din întreaga regiune care nu pot călători liber. Și sigur, nu o să mai reiau toate ideile, mai ales că domnul președinte îmi face semn să nu mă lungesc. Însă oamenii au impresia că sunt tratați conform unor standarde duble. Și aș dori să întreb pe domnul Feit dacă are informații mai recente în legătură cu situația din Consiliu. Uh, Prim-ministrul belgian a fost cu noi ieri aici și a spus că trebuie să pregătim un pachet pe care să-l putem vinde publicului din țările noastre dacă vrem să avansăm situația cu Kosovo. Kosovo-ului. Săptămâna viitoare, doamna comisar Malmström va trimite o misiune acolo și sperăm că se va putea demara un dialog în legătură cu vizele. În ceea ce privește alegerile din Kosovo, vă mulțumesc că ne-ați spus foarte limpede că următorul guvern trebuie să fie unul necorupt. Oamenii se tem că încă o dată votul va fi, votul va fi trucat și distorsionat, că se va vota, vor vota și morții, vor vota cei care sunt în străinătate și așa mai departe. Deci v-aș întreba dacă vedeți cumva vreo posibilitate ca, de exemplu, dumneavoastră și noi din misiunea electorală a Parlamentului putem contribui, dar probabil ar fi nevoie și de alți ambasadori, chiar în Priștin, ambasadorul de acolo, să spună foarte clar, mai ales în locurile delicate, dovedite ca atare la alegerile trecute, unde s-au trucat voturile, de să ne asigurăm și să le spunem că va fi supraveghere acolo la sânge și că dacă se înregistrează fraude, atunci vor exista consecințe în materie de eh, privind relația dintre Uniunea Europeană și noul guvern. Este foarte important să, să le arătăm acelor oameni că da, putem merge la vot. Sunt eh, mai multe partide, acolo este o listă sârbă, o organizație pro-europeană și, și o, un, un partid pro-albanez, pro care sigur va, va intra și el în Parlament. Însă există riscul ca acest sentiment al izolării să îi împingă pe alegători spre partidele naționaliste. Vă refereați și la problema aprovizionării cu energie sunt acolo centrale care poluează îngrozitor și încă n-au fost închise. Au existat ceva inițiative, dar am înțeles că proiectul s-a împodmolit la Banca Mondială. Vor să construiască altceva cu impact ecologic la fel de serios, dar mai puțin, mai, la fel de eh, semnificativ, dar mai puțin, de grav, mai puțin grav decât cel actual. M-am întâlnit cu noul director al EULEX, am înțeles că s-au înregistrat progrese în acest sens și am impresia că acest director s-a angajat ferm în a duce lucrurile mai departe în relația cu Kosovo. Ei au cam au șase reprezentanți permanenți în zona de nord a Kosovoului. Știu că sârbi, din, există sârbi în partea de nord care vor să voteze și v-aș întreba cum percepeți influența lui Tadic și a guvernului de la Belgrad asupra acestor sârbi din nord, pentru că eu am o serie de rezerve în acest sens. Mulțumim. A doua intervenție. Domnul Cocan. Mulțumesc vorbitorului pentru analiza situației din Kosovo. Cred că este echitabilă și obiectivă. De asemenea, apreciez activitatea dumneavoastră acolo. Situația este într-adevăr dificilă și vă revine o responsabilitate extrem, extrem de mare. Sunt de acord cu ce a spus raportoarea și cu ce a spus și dumneavoastră, în sensul că problema principală în relația UE-Kosovo este cea a liberalizării vizelor. Deci cu cât mai repede începe Comisia un dialog în acest sens, cu atât mai bine, pentru că nimeni nu poate nega faptul că acești locuitori din Kosovo sunt discriminați în raport cu popoarele altor țări din regiune. Știu că, că e greu, dar e necesar să începem să facem ceva în acest sens. După cum spuneați și dumneavoastră, situația politică din Kosovo acum în pragul alegerilor este una dificilă, complicată și probabil devine chiar mai dificilă și mai complicată odată cu trecerea timpului. A apărut noi partide politice, există evoluții interne și modificări în cadrul partidelor tradiționale și toate astea complică situația. Am câteva întrebări în acest sens pentru dumneavoastră. Posibila prezență la vot, am auzit diferite estimări și speculații. Ci, cum credeți dumneavoastră că vor sta lucrurile uitându-vă la campania de până acum? și la modul în care a fost aceasta organizată până în prezent participarea sârbilor în alegeri. Raportoarea v-a întrebat la rândul ei în acest sens, ați avut deja ceva comentarii, însă mă întreb cum vedeți viitoarea participare a sârbilor la alegerile din Kosovo și la instituțiile, în instituțiile kosovare. O altă întrebare nu știu cum să o pun, probabil am să o formulez într-un mod mai brutal, însă cred că trebuie pusă mai curând acum decât mai târziu. Aceasta se referă la caracterul sistematic al alegerilor. Noi am, apreciem această monitorizare și agenții diplomatice pe care le aveți, vor exista o delega, va exista o delegație a Parlamentului European. Însă, în absența observatorilor internaționali la alegeri, nu vă temeți cumva că scenariul albanez s-ar putea repeta în Kosovo? Știm cât de greu este, cât de, cât de problematică e situația în Albania în acest sens și cum ni se, s-ar putea garanta că nu o să se repete același lucru și în Kosovo. Sunt de acord cu dumneavoastră, după alegeri Kosovo are nevoie de un guvern care să facă față situației dificile din țară. Deci, orice dispută între guvern și opoziție va complica situația. Și evident, nu s-a dorit ca guvernul și legitimitatea lui să fie pusă sub semnul întrebării după alegeri. Deci vă întreb ce se face în acest sens și care ar fi și ce sugestii va putea, cum va putea soluționa guvernul probleme majore, ca șomajul, de exemplu. Ce sugestii ați avea dumneavoastră în acest sens? Grazie. Volevo fare anche... Mulțumesc. Aș dori să adresez și eu o întrebare. Mă refer la statul de drept. Știm cât de important este să recunoaștem uh, ceea ce înseamnă infracționalitatea la nivel Kosovo și nu numai. De aceea mă întreb în, la, în ce mod intervine criminalitatea la nivelul politicii și la nivelul economiei și cât de răspândite sunt comportamentele ilegale sau semilegale. Aș dori să știu care este situația la ora actuală prin comparație cu ce a fost în trecut. Nu în ultimul rând, aș dori să mă refer la comunitatea sârbă și participarea la vot. Vor vota sârbii, se estimează probleme în campania electorală în ceea ce privește implicația sârbilor. Domnul Panțeri are acum cuvântul, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru faptul că ați venit în rândul nostru și că ați descris situația în termeni foarte concreți. Oricum, rezerv o atitudine sceptică față de ceea ce se întâmplă în Kosovo. Uh, am impresia că progresul se face într-un ritm mult prea lent din punct de vedere economic și social, dar și în ceea ce privește statul de drept și situația infracționalității. La fel când vine vorba de separarea puterilor în stat, de sistemul judiciar, situația este puțin neclară. Deci, pe lângă faptul că se registrează un progres lent, la Mitrovița situația este foarte dificilă la fața locului. Ați spus pe bună dreptate care este și uh, situația cu euroscepticismul uh, în rândul kosovarilor, euroscepticism foarte răspândit la ora actuală, care ar putea să exacerbeze naționalismul. Iată, avem uh, un fenomen naționalist și aș dori să vă referiți puțin la acesta, pentru că avem politici contradictorii la ora actuală, uh, mă refer la politici contradictorii de, la nivel european. Avem cinci state membre care nu au recunoscut încă independența Kosovo, avem diferite rapoarte cu diferite atitudini pe acest subiect. Mi se pare că um, se acordă prea mare atenție chestiunii vizelor. Sigur, este un subiect important, dar liberalizarea vizelor nu va schimba cu mult situația kosovarilor, la urma urmei. Trebuie să venim cu politici de substanță pentru kosovari. Sigur, poate nu îmi înțelegeți atitudinea atât de sceptică, dar uh, iată că doresc câteva clarificări. Am și câteva întrebări. Doamna Ashton are printre obiective faptul că uh, dorește să stabilească un dialog între autoritățile kosovare și cele sârbe. Prin prisma deschiderii acestor discuții, uh, ce părere aveți despre acestea? Eu cred că sunt utile pentru toate statele. Astăzi însă se vehiculează din ce în ce mai mult că Serbia ar putea deveni un membru cu drepturi de pline al Uniunii Europene. Vreau să știu care este atitudinea la Priștina față de acest lucru și dacă apar, ar putea apărea probleme din cauza acestui subiect. În al doilea rând, la alegerile locale și administrative, am uh, întreprins o vizită în Kosovo și mi-am dat seama că nu interconectăm foarte bine diferiți actori vizați în Europeană, NATO, cei din uh, instituțiile de cooperare. Mi se pare din nou că progresul uh, este unul lent și eforturile întreprinse sunt fragmentare. Este nevoie de o mai bună cooperare și coordonare în acest sens. Dar aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră despre alegeri generale ce urmează a fi organizate. Credeți că vor fi transparente? Eu sper să avem semnale pozitive din partea forțelor politice care câștigă, astfel încât acestea să um, fie mult mai uh, responsabile față de ceea ce se întâmplă cu viitorul Kosovo. Domnul Lizek are cuvântul. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ambasador, pentru o intervenție coerentă și bine structurată. M-au impresionat declarațiile dumneavoastră, care au fost extrem de interesante. Permiteți-mi să vă adresez două întrebări. Una pe un subiect politic, cealaltă pe subiecte economice. Ați putea, vă rog frumos, să vă referiți uh, mai în detaliu la situația economică și socială dintre Kosovo și statele învecinate. S-a vorbit despre relația dificilă, firește, cu Serbia, dar aș vrea să știu care este relația statului Kosovo cu celelalte state învecinate. Mă interesează aici, în special, relația cu Albania. A doua întrebare se referă la aspecte economice. V-ați referit la situația economică din Kosovo și iată că imaginea creată a fost una destul de pesimistă. Ați vorbit despre nevoia de investiții. Recent am discutat cu un ofițer polonez care a petrecut câțiva ani în Kosovo, iar acesta mi-a spus că nu prea știe cum va putea funcționa și supraviețui acest stat, pentru că trebuie să ținem cont care este sursa de venit a acestui stat la urma urmei. Aș vrea să vă întreb unde vedeți dumneavoastră oportunități de dezvoltare și de supraviețuire, să zicem, în acest stat. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Tanoc ar dori să intervină la final. Domnule Tanoc, aveți cuvântul. Mulțumesc! Domnule președinte, domnule ambasador, am fost și eu în Kosovo recent și împărtășesc îngrijorările manifestate de colegii mei. Le-am și prezis cu ceva timp în urmă, dar aceasta este o chestiune de detaliu. Sunt raportor pentru Muntenegru și aș dori să mă refer la faptul că există persoane strămutate intern uh, din cadrul comunității rome, egiptene și așcalii. Ce eforturi întreprinde guvernul în acest sens pentru ca acești, uh, aceste persoane, aceste comunități să se poată întoarce înapoi acasă în Kosovo? Nu cred că sârbii se vor uh, reîntoarce în valuri, dar poate că ceilalți totuși vor reuși să o facă și aș dori să vă referiți puțin la eforturile care se întreprind acum în acest sens pentru acele trei comunități. Nu mai dorește nimeni să intervină. Foarte bine, domnule ambasador, aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor membrilor Comisiei pentru participare și pentru sprijinul amplu manifestat. O să-mi structurez răspunsurile succinte în baza ideilor esențiale pe care le-am putut trasa în prezentarea mea. Concret, ne axăm pe alegerile ce vor avea loc și ne referim la modul în care acestea vor fi pregătite, cum vor fi organizate și care este, rezult, care este rezultatul ce se întrevede. De asemenea, se pune întrebarea ce se va întâmpla după alegeri, ce va face guvernul în ceea ce vește politicile, prioritățile ce vor fi stabilite, cum uh, va fi abordată situația economiei și apoi uh, subiectul liberalizării vizelor. Întreprindem toate eforturile necesare pentru a transmite următorul mesaj. Aceste alegeri vor fi urmărite îndeaproape de comunitatea internațională. Și când mă refer la comunitatea internațională, ar trebui să subliniez faptul că cooperez strâns cu Statele Unite, care își aduc aportul prin resurse Uh, la misiunea de observare a alegerilor. Sunt implicate și ONG-uri locale, Democracy in Action, spre exemplu. Se întreprind eforturi și din partea Uniunii Europene și din partea americanilor. Așadar, toate acestea, la un loc, vor uh, avea drept rezultat 5.000 de persoane participante uh, ca observatori. Nu observăm doar uh, ceea ce se întâmplă la urne, observăm, uh, urmărim și, de, urmărim și drumul parcurs de voturile depuse, numărarea voturilor și, desigur, vom ține cont și de procedurile de plângere, de punere de plângere ce vor putea fi depuse ulterior. Deja sunt făcute analize ceea ce privește pregătirea alegerilor, uh, se analizează cadrul juridic. Uh, acest lucru este întreprins de experți și mi se pare că analiza lor este una, în general, pozitivă, favorabilă. Listele alegătorilor nu au fost actualizate. Asta din cauza că alegerile au fost anunțate într-un timp foarte scurt. Și acum apar pe listă mult mai multe persoane decât uh, există în uh, statul kosovar. Care este rezultatul al uh, participarea, rata participării va fi una mult mai ridicată decât cea stipulată în statistici numărul persoanelor decedate a fost uh, eliminat de pe liste. Problema este însă că ne-am fi dorit să avem o imagine mult mai clară asupra listei de alegători. De aceea este prematur să estimăm o rata participării, poate să fie de 50%, poate chiar mai mult. Uh, desigur, suntem la dispoziția stării meteo. În ceea ce privește votul comunității sârbe, rata participării este estimată a fi mai ridicată în sud. Să sperăm că se vor atinge aceleași uh, niveluri ca anul trecut la alegerile locale. Rata participării se estimează a fi mai ridicată decât cea de la alegerile generale din 2007. În ceea ce privește prezența la vot a sârbilor din Nord, deja m-am referit la acest aspect în prezentarea mea inițială. Deplâng faptul că apelul la boicot a fost făcut de structurile paralele și de primarii din Nord. Mi se pare că acest lucru vine, contravine principiilor și valorilor Uniunii Europene. Sper că sunteți noastră de acord cu mine. Declarația președintelui uh, Tadic la summitul uh, OSCE stipula că orice schimbare uh, survenită în urma alegerilor va, se va traduce prin uh, sfârșirea dialogului, terminarea dialogului cu Priștina. Deplâng această situație pentru că, iată, să nu uităm că cetățenii sunt cei care decid în acest caz, nu guvernul. Este important să luăm la cunoștință acest aspect. Uniunea Europeană știe foarte clar, dacă cetățenii sunt cei care doresc schimbarea democratică în Kosovo de Nord, atunci eu consider că nu ar trebui să intervină niciun guvern pentru a împiedica acest demers. Cred că sunteți de acord. Cred că în nord vom avea o dezamăgire. Să nu uităm care este contextul la ora actuală în nord. Acolo se pun bazele unui nou partid politic. Liderul acestui uh, potențial partid a fost atacat de trei ori la el acasă cu grenade. Este o situație inacceptabilă și trebuie abolită. Nu ar trebui să fie falsificate voturile, desigur, dar nici nu ar trebui ca liderii politici ai comunității albane kosovare să facă declarații prezicând frauda înainte ca aceasta să fi fost săvârșită. Mi se pare că se creează o atmosferă proastă, se, se diseminează suspiciuni care ne-ar putea îndrepta în direcția greșită. Și politicienii fac promisiuni știind foarte bine că nu au cum să le îndeplinească. Promit creșteri salariale de 30 până la 50%. Ei bine, știm că este de dorit așa ceva, dar nu-și permite nimeni să facă asta. Cu atât mai puțin cu bugetul unui stat precum uh, Kosovo. Așadar, în termeni generali, uh, cred că suntem uh, pe drumul cel bun în ceea ce privește pregătirea alegerilor. Nu pot să mă pronunț ceea ce privește potențialele fraude deocamdată. Cel de-al doilea partid politic, LDK, a fost revigorat mulțumită noului leadership politic și acum vedem că avea o campanie echilibrată, dar din, sigur că tentația de a frauda alegerile crește și ea odată cu restabilirea echilibrului. Ținând seama de ceea ce s-a întâmplat la alegerile locale, sper că, într-adevăr, aceste alegeri să fie organizate în conformitate cu cele mai înalte standarde internaționale. Sper ca delegația Uniunii Europene să poată evalua ca atare aceste alegeri. Aș dori să mă refer la problemele cu care se va confrunta noul guvern în special în ceea ce privește situația economică. Economia va trebui să apeleze, să facă apel la avantajele de care dispune. Odată discutăm despre rezerva sănătoasă de tineret, care tineret dornic să se implice în sistemul economic. Nivelul de salarizare este relativ redus. Um, Kosovo, să nu uităm, are resurse, resurse minerale. Din punct de vedere geografic, statul este situat în uh, centrul Europei de Sud-Est. De aceea, Kosovo ar trebui să poată înregistra creșteri economice pentru a atinge nivelul înregistrat în alte zone europene. Desigur, asta necesită timp. Trebuie să fie promovată privatizarea sectorului energetic, sectorului electric, iar uh, în acest sens, Comisia este foarte atentă la impactul activităților întreprinse în uh, Uh, centralele electrice asupra mediului. Uh, discutăm despre faptul că se așteaptă ca centrala respectivă să fie demontată, închisă în anii următori, pentru ca mai apoi să se înceapă construirea uh, centralei Kosovo C în cele ce urmează. În ceea ce privește relațiile cu vecinii, am tratat deja subiectul Ser Ser uh, Serbia, în ceea ce privește Muntenegru, um, în, ce în ceea ce privește Albania, mă scuzați, Albania este un partener important pentru Kosovo și oferă sprijin acestui stat din multe puncte de vedere. Uh, la nivel politic, uh, militează pentru recunoașterea Kosovo în lume. De asemenea, Există foarte multe legături comerciale între cele două state. Să nu uităm să menționăm și legăturile ilegale care există și care trebuie abordate. Mă refer aici la circulația persoanelor și la posibilitatea ca kosovarii să obțină pașaport albanez. Asta dacă nu se îmbunătățește situația liberalizării vizelor. Domnule președinte, sunt de acord cu îngrijorarea manifestată cu privire la nivelul ridicat de infracționalitate și corupție doresc să subliniez faptul că nu ar trebui să dramatizăm acest fenomen care nu se rezumă la ceea ce se întâmplă în Kosovo. Poate fi identificat și în alte zone din regiune. Avem uh, o misiune privind statul de drept, care include aproape 2000 de uh, persoane și care monitorizează zi de zi și oferă consiliere sistemului judiciar, uh, sistemului polițienesc și altor uh, actori din sistem. Sistemul judiciar trebuie consolidat cât de repede. Dar să nu uităm că se înregistrează progrese. Investiția făcută de Uniunea Europeană în acest sens este foarte ridicată. Nu trebuie doar să subliniem care sunt punctele slabe și slăbi, punctele slabe ale instituțiilor kosovare. Știm că acestea există, dar totodată investim într-o misiune civilă de mare amploare, EULEX, care se intervină la acest capitol. Există un dialog strâns cu șeful acestei misiuni pentru ca rezultatele înregistrate să fie mult mai clare pentru ca anchetele întreprinse să fie mai ample și pentru ca uh, acuzările să, fie, să, să apară și ele. Prezența, vizibilitatea EULEX în nordul Kosovo trebuie și ea consolidată. Mă bucură faptul că EULEX se îndreaptă tocmai în această direcție. Există o doză de euroscepticism, după cum a spus și domnul Panțeri, în Kosovo, dar ar trebui poate să reiau cele spuse anterior și să clarific faptul că uh, am greșit inițial când am spus că sprijinul uh, pentru uh, Uniunea Europeană a scăzut la 10%, nu, de fapt scăzuse cu 10%, deci în loc de 75% avem 65% sprijin, atitudine pro-europeană la ora actuală. În aceeași ordine de idei abordez și subiectul liberalizării vizelor. Nu aș dori să intru foarte mult în detaliu pentru că aceste lucruri țin de competența comisarilor de resort, dar este un subiect important pentru cetățeni. Indiferent ce se întâmplă, ar trebui să transmitem un mesaj coerent. Într-o zi, iată, un comisar spune una, în alta, alt comisar spune alta. Deci există mesaje contradictorii la nivelul comisarilor, la nivelul miniștrilor, statelor membre și așa mai departe. Asta nu se întâmplă din cauza că situația este oricum complicată. Cred că deja acest lucru este bine înțeles. Dar uh, aici discutăm mai mult despre faptul că apar loc schimbări bruște și se transmit semnale contradictorii și, din partea Uniunii Europene și din această cauză cetățenii kosovari sunt acum derutați. O să îi răspund și domnului Tanoc. Acesta a întrebat, a adresat o întrebare referitoare la situația celor de etnie romă, așcali și uh, Uh, comunitatea egipteană uh, despre persoane strămutate intern. Ei bine, guvernul stabilește acum planuri de integrare a celor returnați. S-a discutat la comisie despre acest subiect și a existat un acord cu comisia. eforturile întreprinse din instituțiile kosovare au întrunit criteriile care au fost impuse. Procesul returnării voluntare sau forțate este unul dificil și dureros din cauza lipsei de oportunități uh, la nivel economic. Romii sunt cei care sunt într-o situație foarte vulnerabilă, în mod special. Mesajul pe care l-aș transmite eu ar fi următorul. Eu, împreună cu echipa mea și împreună cu reprezentanții comunității internaționale din Kosovo, inclusiv reprezentantul SUA, analizăm zi de zi ce se întâmplă, oferim consiliere și supraveghem respectarea drepturilor comunităților minoritare. În ceea ce mă privește, de-a lungul mandatului meu, voi acorda o prioritate specială acestui subiect. Vă mulțumesc, domnule președinte. Interesant, exhaustivă. Vă mulțumesc. A fost uh, o intervenție extrem de cuprinzătoare și interesantă. Vă așteptăm uh, să mai veniți la comisia noastră pentru a ne spune ce se mai întâmplă în Kosovo. Thank you, thank you. It was very interesting. The situation is complicated, of course. We can get it right. Ciao, Carol. Bye. Thank you for your comments. Yeah, it's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 Bine, eh, allora e, eh, relazione dell'onorevole Monica Louise Macovei. Avem un raport al doamnei Macovei cu privire la observarea alegerilor din Moldova. Alegeri din 29, de, 29 noiembrie. Parlamentul a trimis o delegație din patru membri Alegerile au uh, decurs pașnic, uh, mai multe partide au participat în mod pluralist și alegerile au întrunit standardele europene. Delegația a fost prezidată de către doamna Macovei, care a fost de acord să își împărtășească concluziile cu noi. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Duminica aceasta Parlamentul European a observat alegerile anticipate din Republica Moldova. Am fost patru membri, mulțumesc colegilor care mi s-au alăturat și secretariatului pentru asistența și suportul acordat sub presiunea timpului. Am vizitat 31 de uh, stații de vot, de secții de votare în Chișinău și în afară. Prima problemă la care aș face referire este că alegerile au fost profesioniste, transparente și corecte. Au fost pregătite în mod profesionist, s-au înregistrat progrese față de alegerile anterioare. Uh, televiziunea și radioul public au fost foarte echilibrate în timpul campaniei Directorul Comisiei de Votare a fost foarte deschis, toate sesiunile au fost ținute în public cu media, ONG-uri și toți cei care doreau să fie prezenți. Am uh, văzut și o campanie foarte bună pentru participarea la vot, inclusiv scrisori trimise la domiciliu cu adresa uh, sec- secției de votare. De asemenea, a existat un pilot, proiect pilot în ceea ce privește un uh, registru electronic al alegătorilor finanțat de Uniunea Europeană și ONU, uh, care era funcțional în ziua alegerilor. Participarea la vot, vot a fost uh, foarte mare, în jur de 60%, 60%, a fost foarte mare, dat fiind că au avut loc trei alegeri parlamentare în ultimele 18 luni în Moldova de asemenea, în jur de 60.000 de persoane au votat în străinătate, un număr foarte ridicat. 20 de partide politice au participat la alegere uh, și 19 candidați independenți. Am avut uh, buletinul de vot este, era unul foarte uh, voluminos de un metru. Neregulile au fost extrem de puține și izolate Al doilea lucru pe care aș dori să-l spun se referă la negocierile în legătură cu uh, concluziile comune împreună cu adunarea parlamentară OCTE, OCDE, domnul Tonino Pițula și uh, adunarea parlamentară a uh, Consiliului Europei și împreună cu ODIR și OHCR. Aceste negocieri au fost dificile, în final am reușit să ajungem la un acord în legătură cu o declarație comună, însă aș dori să spun că dezacordurile au fost uh, legate de schimbările la codul electoral făcute cu șase luni înainte de alegeri. Pragul a fost redus de la 5 la 4%, studenții uh, au primit dreptul de a vota la locul unde se află instituția de învățământ, pentru că unii nu se puteau întoarce acasă pentru a vota, și uh, alocarea locurilor în Parlament a fost uh, schimbată de la un sistem proporțional la unul de uh, reprezentare egală. Deci fiecare vot uh, primește uh, un loc, uh, primește locuri. Uh, voturile uh, pentru partidele care nu au atins pragul sunt redistribuite în mod egal celorlalte, celorlalte partide, lucru care favorizează partidelor mici uh, în opoziție sau de la putere. Este o modalitate electorală care dă curs și de naștere unei structuri în Parlament ca urmare a votului popular. Însă, în uh, codul de bune practici al Comisiei de la Veneția, există un paragraf care spune că schimbările uh, legislației electorale trebuie să fie făcute cu cel mult un an înainte de alegeri. Însă, acest lucru se referă la alegerile obișnuite și nu la alegeri anticipate. Uh, opinia mea, împărtășită de colegii din Parlamentul European, este că atunci când există trei tururi de scrutin într-un an și jumătate um, și un referendum, se vorbește despre o criză politică. Și de aceea nu se poate aplica, nu se pot aplica criteriile uh, obișnuite. De asemenea, aș dori să menționez că Consiliul Europei a trimis două scrisori cu câteva luni în urmă care spun că aceste schimbări sunt conforme cu uh, tradiția europeană în uh, domeniul electoral și că Schimbările nu vor afecta în niciun fel uh, exercitarea dreptului la vot. Deci Consiliul Europei până la urmă este de acord și de aceea mi s-a părut ciudată atitudinea colegilor din alte adunări parlamentare care au spus, de fapt, uh, la prima noastră întâlnire, că ar trebui să susținem că ar trebui să le dăm un argument, uh, să dăm un argument Partidului Comunist de a contesta alegerile în cazul în care rezultatul ar fi foarte apropiat. Însă aceasta nu a fost poziția pe care am susținut-o noi, delegația Parlamentului. Din nou am ajuns la un compromis care este echilibrat, toate opiniile sunt reflectate Și acum mă voi referi la partea a treia, probabil cea mai importantă. Rezultatele alegerilor și ceea ce se întâmplă acum. Rezultatul este că există 101 locuri în Parlament. Partidul Comunist a reușit să obțină 42 de locuri, celelalte partide din Alianța pentru Integrare Europeană au 59 de mandate. Este o majoritate cu care se poate forma guvernul, însă nu este suficientă pentru alegerea președintelui. Președintele este ales de către Parlament cu 61 de voturi. Uh, în momentul de față au loc negocieri, nu au avut loc încă negocieri oficiale, există însă foarte multe negocieri neoficiale. Bineînțeles că o țară poate să fie guvernată fără un președinte sau fără sau cu un președinte interim, interimar, dar este important să existe un președinte pentru că în Constituție se prevede că dacă Parlamentul nu reușește să aleagă un președinte de două ori, Uh, se repetă alegerile parlamentare. De aceea am dorit să existe un guvern stabil care să poată să dea curs reformelor. Avem uh, declarații din partea doamnei Ashton, din partea comisarului Füle, din partea ambasadorului american, care susțin formarea unui guvern vă voi informa în legătură cu uh, dezvoltările ulterioare și uh, în legătură cu rezultatul acestor negocieri. Vă mulțumesc, doamna Andrichiene, are acum cuvântul. Present, I will speak Lithuanian. Vă mulțumesc, domnule președinte. Moldovos parlamento rinkimai buvo tretieji parlamento rinkimai. Alegerile au avut loc în Moldova duminica trecută, a treia alegere din Moldova pe care am observat-o ca reprezentant al Uniunii Europene. Am fost acolo în aprilie 2005, apoi anul trecut și acum pentru a treia oară. Deci pot să fac o serie de comparații și pot să trag o serie de concluzii Duminica trecută am văzut niște alegeri democratice. În orice stat membru al Uniunii Europene, alegerile arată la fel ca și cele pe care le-am văzut în Moldova săptămâna trecută. Secțiile de votare erau bine organizate, comisia electorală a lucrat așa cum trebuie, au existat observatori, a fost cam o mie de votanți pe secție de votare și la 1000 de votanți am avut, sau cam, erau cam 10-12 observatori reprezentând partidele politice sau organizații independente. Cam 60% dintre cetățenii Moldovei cu drept de vot au votat. De la observatori experimentați am aflat că s-au putut exprima toate opțiunile politice pe, în, în mass media moldovenească înainte de alegeri. Erau 3600 observatori locali și 600 observatori străini și între cei 600 doar 4 de la Parlamentul European. Consider că nu am acordat suficientă atenție Moldovei. Adunarea parlamentară a Consiliului European a trimis 30 de observatori. Însă, într-adevăr, statele membrele Uniunii Europene au trimis separat observatorii proprii, însă, în opinia mea, delegația Parlamentului European ar fi trebuit să fie mai mare, mai ales dacă ne gândim la programul de parteneriat și de vecinătate cu această țară. Din 2009 și până acum, această țară nu a avut decât un președinte interimar. Și aș dori să mulțumesc observatorilor și tuturor celor care ne-au dat posibilitatea să mergem în Moldova. Însă aș mai avea câteva lucruri de spus la, în cadrul misiunilor anterioare am vorbit de lipsa de posibilitate pentru moldovenii din străinătate să voteze și am criticat acest aspect. Acum 75 de stați, secții de votare au fost deschise în 40 de țări și acolo moldovenii au putut să voteze și într-adevăr au recurs la acest drept. 28.000 de moldoveni au votat în Italia și în România, mai bine de 9000 în Spania, 2500 în Rusia, în, în Moscova, în Padova, în Paris, oamenii, cei de la secțiile de votare de acolo s-au trezit că nu au avut suficiente buletine de vot și le s-a dat posibilitatea să voteze pe bucăți de hârtie. Nimeni nu aștepta o astfel de prezență la vot în străinătate. În ceea ce privește situația după alegeri, conducătoarea misiunii va prezenta situația locurilor din noul Parlament și, desigur, trebuie să vorbim și de alegerea noului președinte. Există, teoretic, posibilitatea ca cele patru partide din coaliția de guvernământ să ajungă la un acord. Greu de spus care va fi acest acord, însă Alianța Liberală va trebui să poată negocia și să cadă de acord și cu comuniștii reprezentanții străini prezenți în România încearcă și ei să ajute la găsirea unui compromis. Opoziția moldovenească va trebui să fie constructivă și nu destructivă și acestei opoziții trebuie să îi se ofere ceva ca să fie stimulată să practice într-adevăr o poziție constructivă menită, la, menită a contribui la aderarea acestei țări la Uniunea Europeană. Cred că domnul președinte Buze, care urmează să viziteze Moldova, anul viitor va contribui și va ajuta această țară în direcția găsirii unui consens. Moldovenii merită stabilitate, au nevoie de stabilitate. Femeiul a anunțat că nu va sprijini un guvern care va rămâne în funcțiune doar un an. Guvernul trebuie să fie stabil dacă se doresc reforme serioase. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, spune președintele. Domnule Watson, aveți cuvântul? Aș dori să-i mulțumesc doamnei Macovei pentru o prezentare extrem de interesantă, pentru un raport extrem de interesant și complet și, de asemenea, pentru munca depusă în calitate de reprezentant al Parlamentului. Doamna Andrichie ne-a spus că n-a fost o delegație numeroasă, evident, va lipsit numărul, dar calitatea a fost acolo și e bine că avem un astfel de raport. Aș dori să felicit guvernul moldovean pentru organizarea, ceea ce a fost evident, a, o, a, a, niște alegeri bine, bine puse la punct și desfășurate și i-aș felicita și pe moldoveni pentru alegerea făcută. Într-un sens, este remarcabil că după mai puțin de un an de agitație politică, Alianța pentru Integrare Europeană a reușit să câștige noi locuri în Parlament și comuniștii au pierdut teren. De asemenea, însă, mi se pare că asta înseamnă un mandat clar dat de alegători Alianței pentru Integrare Europeană și regret că în declarațiile făcute de domnul comisar Fuller și de doamna Ashton nu se recunoaște foarte limpede acest lucru și nu se subliniază că acest lucru arată pașii de urmat. Înțeleg frustrarea anumitor lideri ai partidelor democratice din Moldova. Pentru că situația în care se află nu este de invidiat. Ei nu au posibilitatea să aleagă un președinte, însă în același timp mesajul transmis Uniunii Europene de un compromis cu Partidul Comunist, exemplu, dacă domnul Filat sau alți lideri s-ar alia cu comuniștii, Asta ar fi un mesaj uh, care nu ar bucura pe mulți în acest Parlament european al nostru. Mulți dintre noi ne-am, ne-am gândit destul de mult uh, la acest proces de apropiere dintre țările estice și Uniunea Europeană mulți ne-am temut că alegerile din Moldova ar fi putut să meargă în altă direcție și ne-ar fi demonstrat, din potrivă, că Uniunea Europeană este mai puțin atrăgătoare pentru acest popor decât în trecut. Din fericire, însă, Alianța pentru Integrarea Europeană a câștigat mai multe locuri în Parlament decât avea înainte și prin urmare consider că mesajul pe care noi ar trebui să îl transmitem Moldovei este să pună capăt diferendelor interne și să lucreze pentru binele comun. Însă, evident, rămâne această problemă a desemnării președintelui. Însă, dacă nu se spune lucrurilor pe nume, mesajul către mesajul, către Alianța pentru de integrare europeană este simplu. Faceți tot ceea ce puteți pentru a avansa programul de integrare europeană și, dacă e nevoie, faceți încă o dată apel la alegător și câștigați chiar mai multe locuri. Cred că acesta va fi mesajul, sper că acest mesaj va fi cel pe care îl vom transmite. Regret că grupul meu nu a fost reprezentat în delegație și tocmai de aceea țin să mulțumesc observatorilor pentru munca lor, care le face cinste și face cinste Parlamentului European ultima intervenție, domnul Schulz, aveți cuvântul. Doresc să-i mulțumesc doamnei raportor și observatorilor Parlamentului European. Mulțumesc pentru acest raport extrem de complet și informativ. Știm în baza acestui raport că în Moldova alegerile organizate au fost corecte, în concordanță cu standardele europene. Mă interesează însă o altă chestiune. Care este atmosfera politică percepută în Moldova de dumneavoastră? Aceste alegeri uh, uh, organizate uh, la scurt timp după altele au generat o polarizare a opiniei publice sau acum există o mai mare disponibilitate la compromis, să zicem, astfel încât să se poată ieși în sfârșit în această situație de criză ce a imobilizat practic această țară în ultimul timp. Vreau să știu, vă așteptați să se miște lucrurile mult mai mult în direcția cea bună sau se va continua în spiritul controversat de până acum? Mulțumesc! Ms. McAvey, you have the conclusion. Doamnă Macovei, dacă aveți concluzii de formulat, vă mulțumesc. Pe durata campaniei electorale au existat o serie de atacuri verbale, presupun normale într-o campanie electorală, venind din partea unui politician sau a altuia. însă în limitele pe care, încă o dată, le putem aștepta într-o campanie electorală. Mass media au fost extrem de echilibrate și toate ONG-urile care altfel sunt extrem de critice au anunțat acest lucru și l-au reliefat în rapoartele lor. Ce se întâmplă în prezent? presupun că cele trei partide pe care le numim partidele democratice vor forma un guvern într-o coaliție, au majoritatea în coaliție, însă dacă vor să aleagă să desemneze un președinte fără a organiza noi alegeri anul viitor, probabil vor trebui să negocieze și să facă anumite concesii Partidului Comunist. Acest lucru se regăsește și în mesajele trimise de doamna Ashton și de comisarul Füle. Toate forțele politice să contribuie la și la alegerea unui președinte. Sigur, da, dorim să vedem un sprijin clar pentru forțele democratice. Pe de altă parte, acestea trebuie să găsească o cale de compromis și o soluție. E foarte important să vedem ce se întâmplă uh, și să vedem care vor fi parametrii exacti ai acestui acord cu Partidul Comunist. Bine. Nu sunt alte intervenții. Nu mai sunt alte intervenții. Vă mulțumesc tuturor pentru colaborare.